Uh, uh, Mulțumesc, vă rog să vă ocupați locurile și în felul acesta vom avea mai mult timp de discutat. Deci, ordinea de zi, primul punct, uh, adoptarea ordinii de zi. Nu văd niciun semn din sală, deci presupun că s-a adoptat. Următorul punct, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din data de 16 iulie 2009. Nu sunt comentarii, se pare, deci înțeleg că se adoptă. Punctul 3. Comunicări ale președintei. Uh, suntem pe... Um, se difuzează pe internet lucrările comisiei noastre și în felul acesta trecem și la punctul 4, adoptarea proiectului de calendar al reuniunii Comisiei Econ pe anul 2010 este uh, la fel cu o singură excepție, propunerea uh, convenită pe 21 iulie cu coordonatorii, pe 21 februarie uh, în uh, după amiaza acestei zile nu putem să avem o întâlnire pentru că vor avea loc alte comisii și în ianuarie, așa cum uh, am uh, anunțat, uh, vom prevedea un număr mai mare de reuniuni, având în vedere povara legislativă pe care o avem, volumul mare. Acest proiect de calendar va fi considerat a fi adoptat. Și acum trec la punctul următor, schimb de opinii cu Sir David Tweedy, președintele Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate. Sunt uh, încântată să-i spun bun venit în uh, mijlocul nostru. Ultima uh, dată când ați venit în fața noastră a fost pe 10 aprilie 2007. Nu mi se pare să fi trecut atât de mult timp, dacă mă întrebați. O să ne faceți o o, o intervenție uh, de 15 uh, minute în legătură cu uh, revizuirea standardului internațional de continuitate 39 și legătura între IASB și USAFSB și o să comentați și pe marginea întâlnirii G20, deci multe aspecte. Avem o prezentare pe format hârtie care va fi uh, distribuită membrilor uh, la timp și după uh, ce Sir David își, își uh, finalizează prezentarea, o să răspundem la întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Uh, membrii ai acestei comisii. E o bucurie pentru mine să mă întorc în rândul noastră și să discutăm uh, problemele care au apărut în urma crizei financiare. O să mă uh, concentrez asupra acestei crize și dacă sunt totuși întrebări și în alte domenii o să le răspund. Un miliardar dădea petreceri și la sfârșitul acestor petreceri spunea câte ceva și așa a invitat uh, Um, prietenii la o piscină care umplută cu crocodili și uh, a spus uh, cel de alături a cerut mâna fiicei mele uh, în căsătorie și uh, l-a întrebat ce dorește ranciul, pe fica mea, nu, că oricât de minunat este, ce vrei? Uh, vreau pe tipul care m-a împins în uh, piscină, care m-ar împinge în piscină. Ceea ce vreau să fac este să uh, vorbesc cum uh, doresc să continuăm la această e foarte importantă pentru comunitate și pentru Europa în general. Avem uh, mai multe lucruri pe care dorim să le facem uh, anul următor. Vrem să transformăm uh, infrastructura financiară și am salutat o relație bilaterală cu dumneavoastră și am spus, doamnei președinte, că o să fim încântați să venim și să stăm de vorbă pe baze individuale cu dumneavoastră în legătură cu probleme care Uh, vă preocupă mai degrabă decât să lăsăm aceste discuții la sfârșit. Uh, data trecută în care s-au întâlnit liderii c 20 uh, au afirmat importanța de a se ajunge la standarde de contabilitate de înaltă calitate și pe plan global. Uh, aceasta este prima mișcare uh, către acceptarea acestor standarde internaționale. În 2001-2002 s-a luat această decizie și uh, am asistat uh, la o creștere marcantă uh, marcată în aceste țări. 17 țări folosesc aceste standarde. China s-a alăturat și în 2007, Israelul anul trecut, anul acesta Chile și apoi au început mai mult să se alăture. Brazilia în 2010 își propune și în 2011 Corea, India, Japonia, Canada. În 2012 Indonezia, Singapore, Malaysia și Mexico. Mexicul. Uh, se trece treptat către acest tip global de standarde. Statele Unite nu sunt menționate pe această listă și vor lua o hotărâre în 2011 dacă uh, vor adopta și ele aceste standarde. Încercăm să ne asigurăm că standardele internaționale și standardele americane nu sunt prea uh, diferențiate și să uh, uh, îndulcim pilula pentru americani că vor reuși să uh, Uh, și să vor accepta aceste standarde. Vrem să vă ținem uh, la curent în legătură cu activitățile noastre și trebuie să facem asta, desigur, pe baze globale. Uh, vom merge în Statele Unite și după aceea în Japonia și ne vom întâlni într-o lună cu Ecofinu. Și există și o copie a unei scrisori, o copie a scrisorii care a fost transmisă pe 15 septembrie Um, grupului de trustees și acolo sunt abordate probleme specifice care se pun în Europa. Dorim să analizăm o serie de aspecte. Am încercat să uh, raliem o serie de experți din toată lumea, inclusiv din Europa. Împreună cu Statele Unite am constituit un consiliu consultativ uh, pe probleme financiare care să ne spună care sunt problemele uh, deficitare în uh, sistemul contabil financiar și mulți dintre acești experți provin din Europa. Sunt directori, cum ar fi Michel Prader, din Franța, Tomaso Parășopa de la Ministerul de Finanțe din Italia, apoi uh, un reprezentant de la Commerzbank, Lucas Papadimas. Privind ceea ce s-a întâmplat, raportul de la sfârșitul lui iulie, o să primiți un uh, astfel de raport și noi încercăm să punem în aplicare uh, recomandările pertinente. Pentru mulți eh, dintre dumneavoastră, eh, acțiunile vi se vor părea îndepărtate, dar venind din Scoția, mi se pare normal ca acest fel de, astfel de acțiuni să vă, vi se pară foarte îndepărtate. Eh, partenerii din Londra au vrut să fie ținuți la curând și au dorit să primească au luat un exemplar din Financial Times și au fost oarecum luați prin surprindere. Uh, Uh, când au văzut că ziarul uh, era de ieri și nu de astăzi. Și atunci, de ce nu veniți mâine să-l primiți pe cel de astăzi? Uh, Accentul s-a pus uh, în forumul de stabilitate financiară pe aplicarea unei valori corecte în uh, piețele uh, care nu sunt lichide, apoi sistemul contabil pentru posturile bilanțiere și apoi publicarea riscurilor aferente. Eh, la cele trei puncte am eh, acționat și am răspuns, reacționat în mod corespunzător. În ceea ce privește valoarea eh, corectă, valoarea de piață, am redactat un raport în octombrie 2008 care a fost lăudat de Comisia Europeană. Am încercat să punem la oaltă punctele de vedere diferite și acestea vor fi incluse într-un standard care va fi publicat Uh, anul uh, viitor. În uh, ceea ce privește posturile extrabilanțiere, grupul 20, Forumul de Stabilitate Financiare și acest Consiliu au pus accent pe necesitatea unei mai mari transparențe în evidențierea contabilă a acestor elemente de bilanț. În ceea ce privește publicarea datelor în legătură cu riscul, în martie 2009 uh, am publicat informații în legătură cu riscurile legate de instrumentele financiare. Principalul stand a fost uh, IS 39. Dacă înțelegeți acest standard, uh, Uh, vă felicit pentru că este aproape de neînțeles. Noi l-am moștenit și dumneavoastră l-ați uh, moștenit, de aceea trebuie să-l analizăm acum. Am analizat diferite probleme care uh, au decurs în urma folosirii acestui uh, standard. Comisia a uh, cerut să se ia acțiuni în această privință, să se dea clarificări în ceea ce privește obligațiile în legătură cu derivatele de credit, de ce avem uh, obligații diferite de Statele Unite, ce se face atunci uh, când uh, se uh, amortizează un element și probabil uh, reclasificarea și opțiunile uh, valorilor de uh, piață. Vrem să uh, evităm necorelările în acest fel. De asemenea, am terminat aproape activitatea în ceea ce privește piețele de nelichidități și sunt propuneri pentru a schimba regulile în Statele Unite. În ceea ce este regulile de plată și reclasificarea, aceste probleme uh, sunt uh, uh, importante și în legătură cu care Comisia Europeană uh, a recomandat acțiuni uh, rapide. Trebuie să se facă o analiză uh, cuprinzătoare a IAS 39 și acest lucru a fost întotdeauna o prioritate. Din acest motiv, pe 1 aprilie Uh, s-a uh, anunțat o revizuire de uh, șase luni la summitul din Londra al grupului celor 20 s-a anunțat faptul că acest standard este revizuit. Totuși, acțiunile de Uh, acțiunile Statelor Unite uh, sau Statele Unite și-au schimbat punctul de vedere, au fost emise propuneri de reguli în ceea ce privește uh, impairmentul în anumite situații. Acest lucru ne face să accelerăm acțiunile noastre. Uh, s-au cerut condiții egale pentru toată lumea. Uh, lucrurile devin în felul acesta și mai complexe. Dacă încercăm să, complexi- să reducem complexitatea, trebuie să revizuim acest standard și aceasta este prioritatea noastră. În, uh, la întâlnirea ECOFIN din iunie am reafirmat angajamentul nostru de a termina uh, până la sfârșit anului revizuirea aceasta accelerată și suntem pe cale de a uh, face acest lucru. Am făcut uh, propuneri în legătură cu un nou standard care să abordeze toate aceste probleme ridicate în discuție de comisie. Am uh, primit comentarii de la mai bine de 200 de persoane ne-am întâlnit cu 70, reprezentanța 70 de instituții și de bănci, companii de asigurări care au ca obiect de activitate astfel de probleme. A avut loc o întâlnire a Consiliului nostru și suntem pe cale să finalizăm proiectul în timp. În acest fel ne vom asigura că se vor respecta toate condițiile necesare. Vom implica Comisia, Parlamentul și Consiliul pentru a avea un proces foarte lin de adoptare. Vreau să subliniez câteva idei în legătură cu clasificarea și măsurătorile. În primul rând, propunerile noastre ar fi să se reducă complexitatea contabilității instrumentelor financiare, uh, un lucru susținut și la întâlnirea G20. În al doilea rând, propunerile sunt coerente cu opinia multor părți interesate, inclusiv Comitetul de la Basel, Basel pentru a ajunge la îmbunătățiri pentru anumite categorii de instrumente financiare, pentru a acorda transparență, vom încerca să definim criterii uh, uh, pentru a decide care instrument să fie pe cost și care pe valoare. Uh, vom evalua a, modelul de af- afacere actual. Nu trebuie ca a, bilanțurile băncilor să fie considerate pe valoare. Aceste bănci care nu a, care acordă doar credite a, mici, a, acestea vor fi evaluate la cost, dar băncile care sunt implicate în diverse tipuri de credite Uh, acestea vor trebui să fie evaluate la valoare. Cred că abordarea este superioară decât uh, adoptării poziției Statelor Unite. Din primul rând, pentru că ne referim la natura cererii Uniunii Europene și a preocupărilor instituționale. În al doilea rând, uh, răspunde cererii de reducere a complexității și anticipează o propunere Uh, pentru că unele companii încearcă să reclasifice punctele din categoriile de cost în afară. În al patrulea rând, vom, se va contribui la ajutarea reclasificării din uh, opțiunea pe valoare spre alte opțiuni. Aceste lucruri vor duce la schimbări în, cerin, în necesitățile de raportare. Unii spun că avem nevoie de mai mult timp Uh, Uniunea Europeană ne-a uh, avertizat că nu trebuie să adoptăm orbește regulile americane. Păi, uh, fosta comisie Econ din Parlament nu vroiau să adoptăm foarte multe dintre standardele americane. Unii au dorit introducerea acestor standarde în legătură pe anumite în în legătură cu raportarea pe anumite segmente. Chiar dacă am adopta uh, standardele americane, nu ar fi uh, condiții egale pentru toți, pentru că regulile sunt diferite. Noi avem anumite uh, instrumente financiare pe care americanii nu le au. Și de aceea uh, uh, mi se pare normal că un, cel americanii ar dori mai degrabă să aibă regulile noastre de impairment decât cele din Statele Unite. Acum, în februarie 2007, sugerăm pentru, am sugerat pentru IMM-uri, într-un document de discuție, aceste măsuri. Deci nu este vorba de măsuri noi. În plus, față de prioritatea acestor măsuri, mai există și alte probleme abordate la G20 Uh, contabilitatea pentru pierderile pe credite. Există uh, anumite instituții care trebuie să aibă o abordare mai de viitor. Sperăm că vom uh, primi noi propuneri în legătură cu fondurile de hedging spre sfârșitul anului considerăm că sunt necesare consultări transparente, trebuie să ne asigurăm că toți, toate părțile interesate, inclusiv această comisie, ECOFIN, băncile centrale, țin cont de aceste propuneri. În, până atunci, asigur această comisie că suntem angajați pe programul de lucru și în timpul limitat uh, Uh, pe, de, pe, pe care le spunem astăzi, m-am referit doar la probleme financiare. Însă există și alte probleme. Există nouă probleme cu care am uh, fost de acord să colaborăm cu Statele Unite pentru a avea standarde comune, pensii uh, și contracte de asigurări, de, asigurări, de exemplu. Anul trecut, G20 a cerut ca aceste programe să se termine până în iunie 2011 și vă vom ține informați și suntem dispuși să revenim și să discutăm cu dumneavoastră și să vă ținem la curent. Este foarte important să se întâmple acest lucru. În încheiere, aș dori să spun că este important să avem susținerea europeană în această uh, inițiativă euro- globală. Este probabil cea mai bună șansă pe care o avem acum să impunem o standarde globale. Când eram la școală, jucam jucam fotbal și într-o finală Uh, un coleg de-al meu, un coechipier a încercat să dea un gol și în cele din urmă eu am marcat acel gol, însă de fapt nu încercam să marchez, ci încercam să apăr primul șut. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. It's gone right. It's, it's back on again. No, that's all right. Um, we're being told off for using the wrong microphone nu trebuie să folosim microfoanele greșite atunci când vorbim la prezidiu. Avem multe solicitări. Uh, în primul rând, domnul Jean-Paul Gozes. Jean-Paul. Merci, la Merci. Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc că ne-ați adus aceste informații. Voi fi foarte direct. Bineînțeles că Ați abordat anumite subiecte în uh, prezentarea dumneavoastră, însă aș dori să ne mai dați câteva explicații. Am trei mici întrebări, întrebări scurte, dar destul de importante. În primul rând, vreți să integrați eh, recomandările G20 în propunerile SB, în al doilea rând, în Uh, ați găsit că acest, uh, acest criteriu de evaluare pe valoare nu este uh, potrivit acum în contextul crizei și dacă IASB vrea să țină cont de propunerile Comitetului de la Basel, care până acum au fost în mare ignorate. Iată câteva întrebări foarte punctuale. Uh, well, thank you. Um the G20 proposals, I think, uh, very much tie into what we're proposing. Uh, reducing complexity, one set... Bineînțeles că G20 vrea să reducă complexitatea, să avem un singur set de reguli și chiar săptămâna trecută uh, am stabilit că acest program se va termina în iunie 2011. Deci totul corespunde cu propunerile uh, G20. În legătură cu uh, această valoare corectă Eh, ceea ce am văzut în urma crizei este că rolul valorii corecte a fost eh, supraevaluat. Eh, s-ar putea ca și contabilitatea să fi subestimat pierderile, pentru că nu există foarte multă valoare corectă în contabilitate. FCC în Statele Unite a arătat că băncile uh, americane au uh, active doar de valoare corectă doar în jur de 20%. Pierderile au avut uh, loc în partea de credite, în ceea ce privește partea grupului de la bază, suntem de partea lor, noile propuneri arată că dacă funcționezi pe o bază unde vrei să recuperezi uh, o, anumit, o anumită dobândă, un capital, atunci uh, operezi la cost. Atunci unde există un flux de capital, atunci apare conceptul de valoare corectă. Ne vom întâlni din nou cu Comitetul de la Basel în următoarele două săptămâni și nu există dispute majore între noi. Okay. Uh, thank you for that. Um... Next on my list, I... Pe lista mea, domnul Bax. Äh, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule David, vă mulțumesc pentru faptul că apreciați rolul deosebit al Parlamentului European în legătură cu acest subiect și sper să ne sprijiniți și pe viitor. Am două întrebări. Prima este vorba despre reducerea propusă de Consiliul de Administrație privind uh, categoriile de valoare și uh, au existat uh, voci în favoarea acestei propuneri. Pe de altă parte, există și instrumente de evaluare a costurilor care trebuie să se bazeze și care trebuie să reiasă din hârtiile de valoare. Ce părere aveți în legătură cu propunerea de a ne orienta mai mult de interesele afacerilor, astfel încât uh, întreprinderile să își ghideze strategiile după criterii puternice. Cea de-a doua întrebare au existat voci critice în legătură cu propunerea de a uh, nu face o delimitare între profitul realizat și nerealizat, respectiv profit și pierderi și dacă o întreprindere urmează, urmărește o strategie pe termen lung, sigur că poate să considere că este interesantă o asemenea propunere, dar există din punctul dumneavoastră de vedere și motive de a critica o asemenea strategie? Looking first of all at the, uh, Există patru categorii diferite în uh, regulamentul actual și ne-au uh, provocat unele probleme. Dacă uh, te orientezi după situația de pe piață, ții seama de schimbul de valoare a categoriilor, dar poate să apară o situație de risc. Poate că există instituții care urmăresc în primul rând profitul și uh, sunt interesate în primul rând de a valorifica aceste hârtii de valoare. Există posibilitatea de, uh, pentru anumite întreprinderi de a trebui la un moment dat să uh, se uh, pună în vânzare toate aceste hârtii de valoare. Dar uh, există și există și așa numitele uh, reguli de uh, a produce tentație pe piață. Dacă încasările nu se transformă în profit, și pe de altă parte contabilitatea nu îți permite să înregistrezi pierderi. Trebuie să te întrebi uh, ce soluție ai să uh, contabilizezi toate pierderile de acest tip. Trebuie să găsești instrumente de impairment și Altfel, pe termen lung, nu poți să produci o schimbare. Există trei reguli diferite de depreciere într-un singur standard. Noi ținem seamă de costuri, dar există și alte reguli restrictive în cadrul acestor categorii dacă faci uh, împrumuturi sau dacă încasezi uh, sume legate din uh, dobânzi, asta este o altă categorie. Una din industriile importante pe care le avem în domeniu este cea a asigurărilor și trebuie să producem în Europa standarde noi pentru a avea garanții pentru uh, sumele asigurate. Noi vom acorda o atenție deosebită acestei industrii a asigurărilor încheiate, inclusiv pentru asigurarea activelor. Mulțumesc foarte mult! Din partea grupului socialist câteva întrebări. Domnul Sanchez. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Tot ce ține de contabilitate este um, de maxim interes în contextul crizei financiare. M-ar interesa câteva aspecte legate de guvernanța în cadrul IASB. Parlamentul European și G20 au uh, insistat asupra uh, respectării rolului prin părților interesate. Iar în legătură cu finanțarea, poate ne spuneți și câteva preocupări de perspectivă. Ne interesează, pe de altă parte, în ce măsură aceste standarde internaționale sunt respectate și în statele terțe. De asemenea, ne interesează cooperarea dumneavoastră cu Statele Unite, care au fost contactele de până acum, au existat puncte de vedere divergente și dacă da, care ar fi cele mai importante diferențe de păreri și ce întreprindeți pentru a se ajunge la un consens. De asemenea, m-ar interesa să ne spuneți cum arată programul cotidian pentru dumneavoastră. Well, thank you, sir. You've... Mulțumesc. Ați atins câteva subiecte fierbinți Primele două țin practic de garanții și de încredere. În ce privește guvernanța în cadrul IASB, în momentul în care am fost înființați, părțile principale în constituirea Consiliului de Administrație a fost Uniunea Europeană și uh, Statele Unite și ne-am bazat într-un fel pe standardele din Statele Unite. În același timp, noi am înființat o, uh, un Consiliu independent uh, cei care erau uh, finanțatori nu, ne, ne garantau independența, nu puteau să se implice în chestiuni de amănânt. A mai existat un organism care a fost uh, numit de către membrii aleși pe cale democratică. Asta era o noutate pe plan internațional și în acel moment puține state foloseau acest model. Eu cred că a fost un pas înainte. Um, și în formarea Consiliului Monetar Mondial a însemnat o noutate. Comitetul de la Basel are o calitate de observator. Aceasta a fost echipa inițială, dar acum avem rădăcini mai adânci în procesul democratic. Era un lucru firesc și în ce privește finanțarea, pot spune că întâmpinăm o problemă. Noi uh, avem cheltuieli de 15-18 milioane de lire pe an. Dispunem de o finanțare suficient de bogată, dar uh, nu este foarte generoasă în context uh, european. Avem unele preocupări legate de finanțare. Este o problemă pentru noi, pentru că noi suntem în competiție cu alte instituții europene și dacă uh, ne gândim la costurile uh, pe care celelalte instituții le presupun, noi cred că avem o poziție mai degrabă modestă. În anii următori ne vom confrunta cu situații deosebite. Asia deja a format un grup de discuție în interiorul acestei regiuni chiar dacă nu au încă o organizație de tipul celei uh, în care funcționăm noi, În ce privește relațiile cu Statele Unite, săptămâna trecută am discutat despre faptul, de, uh, faptul că foaia de parcurs pe care uh, fosta președinție americană a elaborat-o în legătură cu standardele internaționale, s-ar putea să fie menținută în viață. Nu am cunoștință din interior, dar noi lucrăm la un program de convergență cu Statele Unite și uh, G20 își propune și a propus acest lucru până în anul 2011. Eu cred că dacă se va păstra acea foaie de parcurs, ă, asta va fi ă, o chestiune esențială pentru noi. Nu ă, își vor putea permite să își păstreze particularitățile care în clipa de față nu sunt adaptabile la standardele internaționale. Nu au motive să o facă. În momentul în care ne vom finaliza activitățile, standardele americane și ale noastre se vor axa pe aceleași elemente va fi uh, mai ușor pentru ei să vină în întâmpinarea noastră. Japonia permite companiilor japoneze să facă uz de standardele internaționale încă din acest an. Probabil că uh, vor trece definitiv la ele în anul 2012. Mulțumesc foarte mult! Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Sir David, pentru acest răspuns complet. Am o întrebare rapidă. Ați uh, Uh, vorbi de un aspect în legătură cu relația cu Statele Unite, ceea ce putem face noi ca și comisii sau unii dintre noi, membrii în uh, delegațiile care se întâlnesc cu americanii, putem să îi supunem la presiuni în acest uh, lucru. Aș vrea să vă întreb în legătură cu băncile și am înțeles că, de pildă, banca Lehman Brothers o să practic uh, o să dispară de-abia după 10 ani, se vor finaliza toate aceste uh, operațiuni. Ați vorbit uh, despre asigurări și, uh, și ați spus lucruri foarte interesante. Cred că noi uh, și mulți dintre uh, cei din comisie vorbim despre uh, standarde globale și vreau să vă întreb dacă putem să facem ceva pentru a vă ajuta când vă veți întoarce în Hebride și veți reprezenta Scoția, dacă vreți să verificați cum funcționează banda largă acolo pentru a putea transmite informațiile. felul în care vorbiți mi-a spus de unde proveniți. Sigur, știu că Consiliul de Stabilitate Financiară a discutat tocmai problema pe care ați abordat-o. Lumea uh, întreagă este uh, preocupată de complexitatea foarte mare a acestui uh, proces de vânzare a activelor băncii în faza de lichidare. Nu va fi deloc simplu. Uh, și cred că același lucru este valabil și pentru instrumentele derivative. Ele sunt foarte complexe și lumea nu le-a înțeles. Și bănuiesc că, că uh, piața acestor uh, uh, instrumente derivate se va micșora pentru că oamenii uh, sunt uh, Um, reticent să mai uh, cumpere. În ceea ce privește uh, fondurile de acoperire a riscului, uh, sigur, este o problemă extrem de complexă. Sunt două metode diferite de acoperire a riscului trebuie să avem un uh, test uh, al uh, eficienței, effectiveness testing, și să vedem dacă uh, ceea ce dorim să acoperim ca risc uh, se potrivește. Uh, dacă Uh, ceea ce vrei să faci are o eficiență de mai, uh, mai mică de 80%, atunci uh, nu poți să faci hedging. Încercăm să reducem complexitatea și sperăm să primim propuneri către sfârșitul anului, așa încât putem să abordăm această problemă mai târziu dacă doriți. Uh, nici uh, uh, banda largă pe care o folosesc eu nu funcționează prea bine și așa încât și am o problemă. Mulțumesc, Sir David, că ați venit astăzi aici. Mi-a plăcut povestea cu cât de important este să citești ediția de astăzi a lui Financial al lui Financial Times. Uh, sigur că ni se spune că nu trebuie să ai încredere în bănci, însă uh, lumea, într-adevăr, nu prea are încredere în bănci și ceea ce poți să faci ca și contabil pentru a clarifica declarațiile financiare pentru utilizatorii finali uh, este extrem de util Cred că, în afară de încredere, e nevoie de consecvență, de claritate și de certitudine. Mă preocupă foarte mult uh, ceea ce pare să fie uh, o discrepanță, cel puțin din punct de vedere al timpului, uh, în uh, ceea ce privește apropierea standardelor, folosirea celor standarde uh, contabile în Europa și în Statele Unite și ceea ce face IASB-ul este foarte important. Cu mult uh, timp în urmă am fost uh, uh, implicată în valoarea de piața unui activ care nu era lichid și am constatat atunci că această piață este foarte volatilă, nu este deloc clară și nu este sigură. Uh, și uh, atunci uh, când am uh, auzit de la reprezentanți ai industriei că o serie de active pot să fie mutate dintr-un loc în altul și în felul acesta volatilitatea crește, acest lucru m-a îngrijorat foarte mult. Astfel de preocupări au fost evidențiate și în scrisoare din cauza limbajului folosit încă însă prea uh, specializat, uh, uneori lucrurile nu sunt foarte clare. Uh, un alt aspect care m-a îngrijorat foarte mult în scrisoarea către comisie, unde vorbiți despre inversarea reclasificărilor și comisia a spus că acest lucru nu este garantat din punct de vedere economic și uh, pune probleme din punct de vedere politic. Mă preocupă uh, ceea ce s-a întâmplat uh, la sfârșitul anului trecut, care ar putea să aibă uh, un uh, impact economic. Da, a fost o întrebare lungă. În primul rând, în ceea ce privește complexitatea, contabilitatea uh, nu este ceva foarte complicat și atunci când citești standardele, ele sunt uh, foarte complexe. Unele categorii chiar nici nu sunt necesare, de-aia încercăm să renunțăm la ele. În Statele Unite ni se, pre, ni se propună ca toate instrumentele financiare să aibă o valoare justă, dar noi nu suntem de acord cu acest lucru. Discutăm acest lucru la o întâlnire care va avea loc peste circa o lună, să vedem uh, ce s-a uh, făcut uh, unii cred că trebuie să existe uh, două categorii, una valoarea justă și una de costuri, însă ceea ce am putea să facem este să nu mergem în întâmpinarea uh, celor propuse de ei, uh, dar am putea totuși să o facem, am putea să avem un volum de informații mai mari care să fie publicate Uh, se poate face acest lucru. În uh, ceea ce privește uh, activele nelichide, sigur, lucrurile nu sunt foarte bine tranșate. La grupul de experți de anul trecut uh, au participat 20 de instituții și uh, am întrebat uh, participanții, auditorii, autoritățile de reglementare. A fost un grup foarte interesant și punctele lor de vedere au fost foarte interesante și chiar dacă ei nu realizau acest lucru, cam toți încercau să facă același lucru, să obțină același lucru. Ideea este că atunci când aplici un model, trebuie să vezi dacă modelul funcționează în funcție de valoarea de piață. Și uh, modelul îți dă ceva uh, palpabil. Uh, e foarte important uh, ce tip de informații uh, publici în legătură cu acest model. înțelegem care sunt riscurile asociate, însă alternativa cu costurile nu ne ajută, pentru că e vorba de uh, costuri supuse, supuse deprecierii, uh, așa încât uh, acum așteptăm să vedem răspunsurile pe care le vom primi la întrebările pe care le-am adresat. Apoi, nu am ajuns la o concluzie și încercăm să ne asigurăm ca uh, costurile uh, noastre să fie um, instrumente uh, de, de debit. Dacă nu poți să constați acest lucru în toată tranșa, atunci e vorba de valoare justă. În ceea ce privește reclasificarea, sigur că mulți vor avea îndoieli. Nu știu, nu știu în ce direcție ne vom îndrepta, dar este o problemă. Eva Doamna președinte, aș dori să-i pun o întrebare lui Tuiri. Pentru a reclădi încrederea grupului 20 este mai bine, este foarte bine să lămurim problema paradisurilor fiscale. Pentru că știm foarte bine există lucruri care uh, trebuie uh, spuse. Credem că este important să obligăm să uh, raporteze fiecare țară în parte rezultatele, activitățile și impozitele plătite. Acest lucru este foarte important într-o perspectivă a dezvoltării. Într-adevăr, pentru noi este de necrezut că nu putem să știm uh, care sunt impozitele pe care le plătesc companiile din Angola sau din Mali uh, ce, uh, și ce uh, plătesc în Luxemburg, acolo unde și-au holdingurilor, holdingurile pentru a permite celor interesați și cetățenilor acestor țări să știe cât plătesc ca impozite Vrem să știm dacă există norme pe cale de a fi elaborate în cadrul IASB care să țină cont de aceste greutăți și este deosebit de important pentru prețurile de transfer atunci când știm că 60% din comerțul internațional se face între astfel de grupuri. Vrem să știm dacă normele menite să aducă uh, mai multă transparență Uh, sunt uh, pe cale de a fi discutate, sunt la ordinea zilei. Mulțumesc! Da, ele se află pe ordinea de zi și uh, am avut o discuție cu Comisia uh, cu câțiva ani în urmă, cu un an în urmă, în ceea ce privește raportarea. Și s-a spus atunci că trebuie să analizăm această problemă. Era vorba însă de standardul greșit, de aceea am opus rezistență. Însă am înregistrat această cerere și am pus uh, pe site-ul internet o propunere de propunere în legătură cu industria extractivă uh, gaz, industria mineritului, petrol și există un capitol dedicat acestei probleme pe care a dedicat-o în discuție uh, și punem întrebarea ce ar fi să uh, cerem să ni se spună care sunt uh, impozitele plătite de fiecare guvern în parte. Există o propunere de lege în Statele Unite ca astfel de informații să fie raportate și, în al doilea rând, noi avem o problemă cu asta, în sensul că uh, Cred că acest lucru ar ajuta foarte mult să stârpim corupția, însă avem nevoie de susținerea celor care au competențe politice pentru a pune în aplicare, pentru că, sigur, guvernele pot să spună nu facem asta, nu avem competențele să o facem și e o cauză pierdută. pierdută. Dacă uh, însă îți susții cauza foarte uh, puternic, atunci uh, cred că poți să beneficiezi de susținerea Uniunii Europene să faci acest lucru, pentru că dacă Europa face acest lucru, e foarte greu ca alte zone să spună nu, acest standard nu ni se aplică. Vice President. Domnul vicepreședinte, vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte scurtă și clară pentru dumneavoastră. Unul dintre lucrurile pe care au, uh, s-au pus de acord cei de la G20 este că trebuie să facem progrese în legătură cu standardele, în legătură cu solvabilitatea băncilor pentru a garanta riscurile. Uh, peste puțin timp, uh, Parlamentul va discuta uh, directiva cerințelor de capital. Este o chestiune problematică dacă nu avem uh, standarde de contabilitate clare. Pe mine mă uh, preocupă prevederile prociclice. Este vorba de un punct discreționar pentru uh, autoritățile din fiecare stat. Aceste autorități eh, evaluează riscurile în legătură cu fiecare eh, credit, în legătură cu anumite criterii, însă fără un set clar de, de asemenea criterii este greu pentru cei din afară să înțeleagă ce se întâmplă. În afară de acest lucru se mai face ceva pentru a exista o evaluare corectă a acestor riscuri. Ce se face în acest sens? Uh, Vă mulțumesc, mă bucur pe că ați pus această întrebare, pentru că acesta este un domeniu în care lucrăm foarte activ acum. Aș spune că, uh, pe lângă declarația mea în legătură cu diversele uh, inițiative pe care le-am avut, contabilitatea este un asemenea Uh, punct. Până acum se folose, uh, și acum se folosește un model uh, bazat pe pierderile deja înregistrate. O problemă apare nu atunci când suspectezi că cineva nu va putea să plătească, nu atunci când există un faliment, ci când suspectezi că cineva nu va putea să plătească. Dacă există o tendință descendentă în industria petrolieră, dacă uh, Uh, vor exista concedieri, foarte mulți lucrători din domeniu vor fi concediați și aceștia au uh, ipoteci așa mai departe. Chiar și în asemenea cazuri, uh, în timpul crizei, uh, se vede că uh, intervin anumite prevederi. Uh, dacă vrei să, dacă ești o bancă și aștept 7% uh, dobândă și te aștept la o pierdere de 2%, te bazești pe acest model de pierdere uh, din experiența anterioară, te aștepți la o pierdere de 2%. În loc să ai uh, 9% profit sau 5, 4, 3, nu ar fi mai bine să începi de la mai puțin să uh, taxezi în plus 2% ca garantare pentru pierderile ulterioare, uh, ca provizioane. Acum discutăm uh, cum se poate introduce acest lucru. Acum discutăm dacă este vorba de 2%, 1%, 3%, însă oricum avem în vedere aceste probleme. Vă mulțumesc, urmez eu uh, cu o întrebare. Aș dori să revenim la problema valorii juste Cu toate că, mm, după cum spuneți dumneavoastră, lucrurile par sub control, eu cred că încă mai există multe lucruri de discutat. Ar trebui să folosim valoarea justă mai mult pentru ca investitorii să aibă o idee mai clară a valorii investiției lor. Cu toate acestea, reglementatorii prudențiali uh, au preluat aceste standarde de contabilitate. Și mă întrebam dacă vom putea să rezolvăm vreodată acest lucru cu un compromis sau dacă în final va trebui să spunem că uh, pentru unele aspecte va trebui să avem o contabilitate separată. să se aplice uh, un modificator prin XPRL pentru uh, o abordare prudențială, astfel încât toată lumea să aibă o idee mai bună în legătură cu ce se întâmplă. În al doilea rând, ați menționat foarte pe scurt produsele derivate. Bineînțeles că așteptăm și uh, reglementări în legătură cu aceste instrumente OTC. Uh, aceste măsuri de uh, acoperire a riscurilor prin derivate de către companii. Aceasta este o problemă uh, la care încă mai așteptăm soluția. Da, nu am rezolvat această problemă, o examinăm în acest moment și spre sfârșitul acestui an sau la începutul următorului an vom avea un document în acest sens în legătură cu aspectele prudențiale. Un lucru care a șocat pe mulți în această criză a fost că atunci când lucrurile mergeau bine, băncile își distribuiau profiturile în America de Nord, în Europa, și fie o făceau printr-o distribuire a dividendelor, prin achiziții sau compensări. După aceea a apărut o așteptare în afară de aceste pierderi, de ce nu impuneți o taxă anticiclică care să fie uh, reintrodusă în sistem în momentul în care apare o criză. cred că ceea ce ați spus este că înțelegem ce vrea să facă reglementatorul și anume din anumit profit un anumit procent X nu este disponibil pentru redistribuire. Acesta poate să fie un capital flexibil. De asemenea, există modelul bazat pe valoarea justă din nou un aspect la care ne putem gândi. Trebuie să luăm profitul și să spunem că o anumită parte nu va fi disponibilă. Este vorba de o parte care va fi păstrată pentru momente de criză. Cred că este bine să avem un venit de reglementare și, și un venit de investiție. Vă mulțumesc. Mai există două persoane care doresc să ia cuvântul și uh, îi voi lua pe acești. Uh, vom lua aceste două întrebări împreună. O întrebare de la Jeffrey Bloom și de a, după aceea imediat domnul Leonardo Dimitri. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc că ați venit aici, Sir David. M-ar interesa observațiile dumneavoastră, nu neapărat un răspuns, în legătură cu standardele de contabilitate internaționale. Guvernele trebuie să susțină standardele de contabilitate. Poate vorbesc în numele Statelor Unite și al Regatului Unit, însă în Regatul Unit, aceste contabilitatea ni se uh, prezintă în mod fraudulos uh, de mulți ani. Eu aș sugera ca să se aplice exact aceleași criterii peste tot. Grazie. Eh, vorrei un eh, chiarimento da Sir David Tweedy. Vă mulțumesc, aș dori o clarificare, uh, Sir David. Dacă am înțeles bine, reforma normelor contabile pe care ați prezentat trece prin mai multe etape, prin mai multe etape, clasificarea, evaluarea instrumentelor, evaluarea pierderilor și după aceea operațiunile de acoperire. Întrebarea este care va fi coordonarea în acest proiect, proces. Dacă am înțeles bine, ajuns, vom ajunge până în 2012. În ce măsură puteți garanta coordonarea acestor etape pentru ca aceste măsuri să nu fie separate? Uh, ținând cont de faptul că aplicarea modificărilor la IAS 34 este voluntară sau facultativă. Deci vom avea uh, o perioadă în care și regulile veche și, vechi și cele noi vor fi în vigoare, ceea ce riscă să reprezinte o problemă pentru instituțiile pentru care valorile de bilanț nu sunt destinate doar pentru piață, ci sunt și valori juridice care determină venitul fiscal. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Voi uh, răspunde la ultima întrebare acum. Dacă examinăm ordinea în care facem aceste lucruri, am stabilit data limite de 2012 datorită industriei de asigurări. Nu am vrut ca aceste măsuri să devină obligatorii de la început, pentru că ar fi, s-ar fi ajuns la distorsionări ale pieței. Probabil că se va prelungi data până în 2013. Încă discutăm aceste lucruri. Există o problemă cu aceste noi reguli și de aceea vrem să ne asigurăm că aceste probleme vor fi stabilite uh, într-un moment foarte oportun. Anumite state vor opri uh, adoptarea acestor standarde uh, măsura în care se vor fi aplicate aceste măsuri va depinde de uh, fiecare stat în parte. Însă asta este problema în momentul în care apare orice schimbare. Atunci când examinăm contabilitatea de stat, există o anumită încercare uh, de a unifica uh, contabilitatea de stat și cea privată. Există o anumită confederație de contabilitate care își bazează contabilitatea pe același standard. În ceea ce privește pensiile, acestea reprezintă o problemă majoră. Atunci când în Regatul Unit s-a introdus contabilitatea pe pensii și au apărut deficit, deficitele, a avut loc un scandal atunci când au început să se discute pensiile în cadrul consiliilor directoare ale companiilor private. În Statele Unite um, s-a acordat, s-a acordat îngrijiri medicale după uh, um, după pensionare. În acest fel s-au pierdut 32 de miliarde de dolari și se vorbește că pentru fiecare automobil General Motors 52 uh, de dolari reprezintă beneficii de sănătate pentru pensionari. Uh, și acesta este motivul pentru care General Motors a ajuns într-o situație de criză. Cei care spun că contabilitatea nu trebuie să se schimbe se înșală, pentru că uh, noi aceste standarde trebuie să uh, evolueze dacă nu funcționează. Și guvernele, chiar dacă au deficite uh, foarte mari în domeniul pensiilor, vor trebui să le facă transparente. Vă mulțumesc, Sir David, și vă mulțumesc pentru răspunsurile concise care ne-au permis să terminăm în timpul alocat. Voi profita de oferta dumneavoastră de a reveni aici la Comitetul de Coordonatori sau în cadrul unui seminar. Oricum, vă mulțumesc foarte mult și uh, sper că ne vom revedea în curând. Okay, we, we have to, we, we've lost a few minutes. Am pierdut câteva minute și cred că trebuie să revenim la lucrările noastre. A mai rămas un sfert de oră până când domnul Trișe va veni în mijlocul nostru. Punctul 6 de pe ordinea de zi prevede discutarea instrumentului european de microfinanțare pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială. Raportorul este domnul Ole Schmidt și cred că este pregătit să ne facă o scurtă prezentare. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Aceia dintre dumneavoastră care au mai făcut parte din această comisie. Știu foarte bine că noi ne-am mai ocupat de această problemă în cadrul comisiei noastre. Fostul nostru coleg, domnul Becșei, a făcut un raport pe această temă și au mai existat și alte documente și inițiative uh, până acum. Iată că acum Comisia a făcut o propunere și uh, a luat o decizie. Cred că noi trebuie să ne expunem punctul de vedere, va fi doar un aviz. Comisia principală este cea pentru ocuparea forței de muncă și probleme sociale. Punctul meu de vedere este că trebuie să acceptăm această propunere și să fim uh, de acord cu Comisia poate fi un subiect sensibil, dar cred că trebuie făcut în acest domeniu și trebuie să procedăm cu uh, rațiune și să nu lăsăm timpul să treacă. Știm foarte bine că microcreditele sunt foarte importante pentru întreprinderile mici Știm că în Europa foarte multe întreprinderi sunt întreprinderi mici, ele sunt uh, dominante pe plan european. Definiția care se dă uh, este acceptabilă. Este vorba de peste uh, sub 25.000 de euro și întreprinderi care funcționează cu mai puțin de 10 persoane. Eu cred că într-o perspectivă mai largă va putea fi o șansă pentru cei care acum sunt șomeri ca ei la un moment dat să poată să funcționeze în asemenea micro-întreprinderi. IAB-ul și IAF-ul au avut uh, discuții cu diverse instituții financiare, iar aceste instituții vor acorda sprijinul lor pentru ca aceste uh, credite să fie acordate uh, celor 27 de state de membre. Obiectivul va fi ca prin această microfinanțare să se creeze noi locuri de muncă. Poate că una din problemele din acest Parlament este că cei care sunt în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă își doresc o nouă linie bugetară pentru acest domeniu. Și uh, dacă nu se va acorda deschiderea unei noi linii financiare, s-ar putea ca ei să nu accepte această propunere. Dar uh, Părerea mea este că 100 de milioane de euro pe o perioadă de patru ani ar trebui să fie alocați și ei nu este o sumă atât de mare, ar putea fi realocați acești bani din alte fonduri. Este un program special intitulat uh, Programul de creare a facilităților pentru microfinanțare Probabil că uh, vor fi aduse unele amendamente, uh, dar uh, în mare pot să spun că eu susțin propunerea Comisiei. Am câteva idei în legătură cu mecanismele de control care ar putea să fie utilizate aici pentru a preîntâmpina orice fraudare în utilizarea acestor fonduri. Pentru că, evident, trebuie să fim foarte precauți când este vorba despre banii contribuabililor europeni. Deci, o discuție despre 100 de mii de milioane de euro sau 150 de milioane de euro merită să fie avută în vedere va fi o posibilitate, chiar dacă nu cea mai importantă, de creare a unor noi locuri de muncă în Europa și uh, lucrurile ar putea să se miște repede aici. Cred că am face o prostie să respingem această propunere astăzi, spunând că nu este suficient, că ne dorim o perspectivă mai largă, pentru că în felul acesta nu am fi de folos celor care se bazează pe ajutorul nostru pretutindeni în Europa. Principala responsabilitate revine statelor membre și guvernelor, parlamentelor din cele 27 de state membre, dar oricum eu cred că ă, trebuie să avem o abordare pozitivă vis-a-vis de această propunere noi susținem această propunere. Raportul Bexei din martie anul curent uh, a, s-a bazat pe o propunere care venea chiar din uh, instituția noastră. Deci nu cred că ar fi înțelept ca noi să respingem această propunere. Cu unele amendamente pe care putem să le facem, cred că putem accepta propunerea Comisiei și vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamnă președintă, o intervenție foarte scurtă. Vreau să îmi cer scuze în numele colegului nostru care este raportor um, din umbră pentru grupul nostru, dar uh, el uh, își va uh, asuma responsabilitatea de a realiza raportul. Domnul Carenț, mulțumesc foarte mult și aș dori să îmi exprim susținerea pentru această propunere din partea Comisiei Țara mea, Letonia, este una din țările care a fost grav lovită de către crima, criza economică și cred că cei care lucrează în Letonia în aceste micro-întreprinderi cu mai puțin de zece persoane trebuie să uh, beneficieze de credite. Din nefericire, băncile din uh, țara mea nu mai acordă credite și asta înseamnă că afacerile nu se pot pune pe picioare din nou. Cred că acești 100 de milioane de euro care ar putea veni sub formă de microcredite pentru statele membre ar fi uh, de mare ajutor. aș dori să insist asupra necesității de a acționa repede pentru că obiectivul acestui instrument este ca banii să ajungă cât mai repede la micro-întreprinderi. În comisia noastră cred că trebuie să ne exprimăm sprijinul pentru această propunere. Mulțumesc. Domnul Perez și urmează domnul Mendes. Doamna Perez, mulțumesc. Noi de obicei acordăm uh, cuvântul și raportorilor din umbră, iar eu sunt din partea grupului socialist uh, raportor din umbră. Mulțumesc raportorului nostru pentru această prezentare. Trebuie să uh, vedem exact care sunt propunerile de care dispunem în clipa de față, pentru că Seamănă foarte mult acest raport cu raportul BCI, dar noi am pledat de mult pentru ca microcreditele să fie acordate cât mai repede micro-întreprinderilor, să existe proiecte pilot în acest sens. Eu cred că în abordarea globală pe care o avem vizavi de microcredite există un risc și anume uh, de a considera aceste microcredite ca o facilitate suplimentară pentru um, întreprinderile mici și foarte mici. Um, nu va fi o prelungire a finanțării IMM urilor de către stat. Trebuie să fie o abordare uh, absolut diferită. Pentru că noi uh, ne dorim, de fapt, o reinserție, o punere pe picioare a pieței muncii, să creăm șanse pentru persoanele care altfel nu ar putea să obțină credite să aibă acces la această microfinanțare. Ideea este departe de noi de a refuza un asemenea proiect, pentru că noi ne-am străduit să-l punem pe picioare de mulți ani. Trebuie să acceptăm programul, dar nu să acceptăm acest program necondiționat. Poate că uh, va exista posibilitatea să uh, intervenim puțin și în stil uh, telegrafic vă voi atrage atenția asupra unor probleme. Trebuie să vedem care va fi linia bugetară în care această facilitate se va regăsi. Mă gândesc de pildă la programul Progress, că aici este vorba despre uh, încercarea de uh, prevenire a sărăciei pe plan european. Am putea utiliza acea linie de credit. Iar Consiliul ar putea să dea satisfacție acestei cereri. Noi uh, putem uh, demonstra că această linie de credit va putea fi utilizată foarte bine. Uh, eu însă aș pleda mai degrabă pentru introducerea unei noi linii bugetare, poate cu o sumă mai semnificativă, pentru microcredite și ar trebui să negociem cu Consiliul și cu Comisia în acest sens. Un ultim lucru, ați vorbit despre uh, eforturile de prevenire a fraudării și a corupției în acest domeniu. Două elemente mi se par esențiale. Unul este legat de accesarea acestor microcredite va trebui să vedem cum este organizat accesul în statele membre pentru a putea beneficia de aceste microcredite și după aceea cum sunt susținute persoanele care se află în clipa de față într-o situație mai precară da, eu uh, vă voi propune, domnule raportor, câteva amendamente și poate vom putea elabora o poziție comună mai nuanțată decât cea de simplă susținere pentru această propunere. Sigur că dorim și noi să avansăm cât mai repede în acest domeniu, dar poate că vom putea să negociem uh, cu Comisia și unele lucruri mai bune pentru acest buget. Am acum o problemă pentru că am trei eh, vorbitori pentru trei minute. Domnul Mendes, doamna Schiori și domnul Palone. Dacă puteți eh, avea intervenții foarte scurte, aș fi recunoscătoare. Domnule Mendes. Mulțumesc, doamna președinte. Eh, când uh, am auzit că această comisie este foarte, uh, foarte importantă și de, uh, până la urmă trebuie să spun tot ce am de spus într-un minut, ceea ce vreau să spun, însă presupune mai mult timp. Raportorul ne-a prezentat și a pus niște întrebări care mi-au atâțat interesul. Am auzit de mai multe ori despre viteză. De ce e nevoie de viteză? atunci când este opoziție la o anumită linie bugetară. Poate că uh, trebuie să clarificați acest lucru. Nu mi este foarte clar. Apoi domnul Schmidt. În 2010 vom discuta despre incluziunea socială și despre sărăcie. Cred că trebuie să facem un efort ca astfel de instrumente să meargă în această direcție, în întâmpinarea acestor uh, deziderate. Putem uh, să facem uh, declarații după declarații, dar dacă nu alocăm resursele, cred că acest lucru nu ajută proiectelor. Cred că m-am încadrat într-un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vin uh, dintr-o țară care, asemenea Letoniei, are probleme, companiile sunt expuse efectelor uh, crizei și criza a afectat în mod uh, deosebit uh, micro-întreprinderile și o să continui acum în maghiară. Aș dori să vă spun patru lucruri. Asemenea domnului Schmidt, și eu consider că acest instrument numit Progress trebuie să fie pus la dispoziția celor care și-au pierdut locul de muncă, cei care sunt uh, pe punctul de a-și pierde uh, locul de muncă sau care sunt în, uh, într-o condiție dificilă și banii trebuie dați întreprinderilor, micro-întreprinderilor Există mai multe instrumente de microcredit în Ungaria în momentul uh, uh, respectiv. Uh, rata dobânzii este de circa 0,5%, ceea ce este prea mult. Ar fi bine ca sumele transferate să fie utilizate pentru micro-întreprinderi și rata dobânzii să fie mică. În al treilea rând, există puncte divergente între noi banii nu trebuie să uh, fie uh, gestionați de BEI, ci de băncile locale care au mai multă, uh, cunosc mult mai bine situația pe teren. Apoi, trebuie să vă spun reprezintă o parte dintr-un uh, proiect uh, uh, important în Ungaria nu s-a realizat din cauza unei birocrații excesive și din cauza unor dispoziții greu de acceptat. Domnul Paloni, foarte rapid vă rog. Da, o să încerc, promit. Câteva aspecte. Sunt uh, oarecum uluit, uh, doamnă președintă, de un amendament care a fost uh, propus de domnul Schmidt, care încearcă să extindă numărul beneficiarilor, companiilor beneficiare ale acestui instrument. Cred că trebuie să uh, avem în vedere și alte instrumente care există pentru IMM-uri. Și, de fapt, schimbăm uh, între conceptul de microcredit. dorim să vorbim despre instrumentele BEI sau despre alte uh, instrumente internaționale, însă vrem să vedem dacă putem să schimbăm aceste instrumente. Doriți să reacționați, domnule Schmidt, la aceste uh, probleme? Dar foarte rapid. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Da, am ascultat, mi-am notat uh, toate argumentele care au fost puse în discuție. Uh, Cred că trebuie să analizăm toate amendamentele, după care vom adopta o poziție comună uh, la sfârșit. Poate că lucrul cel mai important este ca președinta de la uh, Comisia pentru Ocuparea uh, Forței de Muncă să nu dorească mai mulți bani, lucrurile prezintă un risc. De aceea nu am uh, propus eu o linie bugetară și pentru asta. Și aceasta a fost uh, poziția domnului Bexi la vremea respectivă. Oricum, uh, vom vedea ce amendamente vor fi prezentate, după care vom adopta o poziție comună. Și vă reamintesc că e vorba de un aviz, doamnelor și domnilor. Vom rezolva lucrurile până la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru asta. Termenul pentru depunerea amendamentului, amendamentelor va fi 30 septembrie, după care amendamentele vor fi analizate pe 6 octombrie, iar votul va avea loc tot pe data de 6 octombrie pentru a ne corela cu uh, Comisia de Fond care votează, dacă nu mă înșel, pe 5 Uh, noiembrie. Și acum o să îi spunem uh, bun venit domnului Jean-Claude uh, Trichet. Right, can you settle down, please? O să vă rog să luați loc, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc uh, tuturor. Este o mare plăcere pentru mine să îl salut în rândul nostru pentru prima oară pe acest mandat pe președintele Băncii Centrale Europene, Europene pentru acest uh, dialog monetar. Ultimul dialog a avut loc pe 30 martie pe teme monetare și următorul va avea loc pe 7 decembrie. Așa încât ați cam fost în uh, vacanță, nu-i așa? Dar, uh, desigur, ați recuperat uh, prin uh, seminarele care au fost uh, organizate și patronate de Banca Centrală Europeană, ați discutat o mulțime de chestiuni importante. Și fără alte introduceri. O să vă las să vă prezentați uh, comentariile, după care vom trece la întrebări și răspunsuri. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte, membrii ai uh, Comisiei de Afaceri Economice și Monetare. Apreciez foarte mult posibilitatea care mi s-a dat de această audiere periodică de a face un schimb de puncte de vedere cu dumneavoastră la începutul noii legislaturi. Este a 22-a oară când apar în fața acestei comisii și privind în urmă, astfel de audieri frecvente au fost foarte utile în dezvoltarea unei relații foarte strânse între Banca Centrală Europeană și Parlamentul European. Sper ca această relație să continue și să se adâncească, mai ales în vremuri care sunt deosebit de grele. Astăzi aș dori să mă concentrez asupra două teme. Înainte de toate, vă voi prezenta evaluarea noastră actuală a situației economice din uh, regiunea euro și aș dori să mă refer și la măsurile monetare pe care Banca Centrală Europeană le-a luat și asupra efectelor lor. Iar într-o primă etapă aș dori să abordez un subiect actual, reforma supervizării financiare în Europa și mai ales uh, punerea uh, în aplicare a hotărârilor Consiliului European privind riscurile sistemice. După care o să vă răspund la întrebări. O să încep cu evoluțiile monetare și economice. Situația economică și perspectivele s-au îmbunătățit de la uh, cea mai recentă a la 30 martie 2009. Inf inflația și presiunile inflaționare au uh, rămas căzute în ultimele luni. Așa cum ne așteptam, Uh, inflația a avut valori negative în perioada de vară uh, din cauza scăderii prețului uh, țițeiului în ultimul an. În august, inflația anuală era încă negativă la 0,2% după o valoare de 0,7% în iulie. Privind înainte, inflația va deveni din nou pozitivă în următoarele luni și va rămâne sub control în valori pozitive Uh, în orizontul de timp pe care se fac politici. Acest lucru reflectă și faptul că activitatea economică se va redresa după toate probabilitățile într-un ritm treptat. Riscurile uh, inflației sunt uh, în mare uh, echilibrate. Uh, indicatorii uh, așteptărilor, prognozelor de inflație pe termen uh, mediu până la lung uh, rămân uh, uh, foarte bine ancorați și în jur de 2% pe termen mediu. După căderea liberă a activității economice la care am asistat uh, la sfârșitul anului, uh, economia din zona euro a dat semne de stabilizare. După valori puternic negative înregistrate anterior, activitatea uh, economică din al doilea trimestru din 2002 a scăzut, uh, după, conform estimărilor, cu 0,1% în comparație cu trimestrul anterior. În perioada ce urmează ne așteptăm la o redresare treptată. Această, uh, această așteptare însă rămâne uh, plonjează încă într-o incertitudine destul de mare iar uh, riscurile uh, rămân uh, totuși echilibrate. Ca fapt pozitiv, impactul stimulor macroeconomice, a pachetelor de stimulenți macroeconomici și alte măsuri de politică pot să devină mai puternici decât uh, se așteaptă. Uh, se așteaptă de asemenea o creștere a încrederii și uh, cererea poate să devină mai puternică. Ca fapt negativ, am spune că feedback-ul negativ între economia reală și sectorul financiar care este încă supus unor presiuni poate să fie mai puternic decât ne-am așteptat. Evaluarea presiunilor inflaționare scăzute pe termen mediu este de asemenea confirmată de către analiza noastră monetară. În acest context observăm în mod deosebit faptul că Uh, extinderea creditelor, uh, acordarea creditelor și a sumelor de bani continuă să decelereze. Rata de creștere anuală a uh, agregatului de masă monetară M3 a scăzut la 2,5 în august, cea mai joasă valoare de la lansarea monedei euro. În ceea ce privește creditele acordate sectorului privat, rata creșterii anuale a împrumuturilor a practic s-a oprit în august la valoarea de 0,1% dat fiind că intensificarea creditelor acordate întreprinderilor rămâne în urmă față de redresarea activității economice, Uh, vor apărea noi evoluții în ceea ce privește acordarea uh, creditelor. De asemenea, uh, rata dobânzii scăzute se va reflecta pe rata de împrumut scăzută. În acest context, Consiliul de Conducere al Băncii Uh, consideră că nivelul uh, ratei dobânzilor uh, cheie este cel potrivit. În plus, am pus în aplicare cinci măsuri, care nu sunt măsuri standard, pentru a spori susținerea creditelor. În primul rând, am răspuns pe deplin cererilor de lichidități la rata a dobânzii fixe pentru întreprinderi, apoi am extins lista activelor eligibile ca și uh, garanții. În al treilea rând, uh, am uh, mărit scadența pentru operațiunile de refinanțare. În al patrulea rând, am dat lichidități în monede străine și în al cincilea rând am lansat un program de cumpărare de titluri de valoare cu acoperire directă pentru a susține piețele financiare. Deci, uh, în general vorbind, în ansamblu, s-au uh, făcut uh, pașii necesari în acest direct în această direcție. Vreau să subliniez două lucruri. În primul rând, intervenția puternică a sistemului, a eurosistemului în uh, zona euro uh, și pe această piață nu poate să continue la nesfârșit. Am introdus măsuri excepționale în împrejurări excepționale. Acum ele trebuie eliminate treptat uh, pe măsură ce motivul pentru care ele au fost introduse nu mai uh, este atât uh, uh, de presant și situația se normalizează. Consiliul de conducere al Băncii Centrale Europene consideră totuși că ar fi prematur să spunem că criza s-a terminat. Banca are o strategie de ieșire din criză și este gata să o pună în acțiune atunci când, se, când va fi momentul strategia noastră de ieșire este o parte uh, integrantă a um, strategiei noastre de politică monetară. Asta înseamnă că dacă analizăm uh, măsurile non-standard, uh, acestea presupun riscuri în ceea ce privește stabilitatea prețurilor și dacă este așa, vom renunța la ele. Uh, Banca uh, Centrală Europeană are și flexibilitatea uh, din punct de vedere operațional și independența din punct de vedere instituțional pentru a adopta acest curs de acțiune. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez se referă la relația dintre lichidități și stabilitatea prețurilor. Unii comentatori întreabă de ce programul nostru îndrăzneț de punerea la dispoziție a lichidităților ar putea să ducă la inflație în viitor. Vreau să vă explic de ce această uh, teamă este neîntemeiată. În primul rând, s-a notat că deși lichiditățile care au fost disponibilizate prin uh, Banca Centrală Europeană au crescut uh, foarte mult, acest lucru nu a dus la o creștere a agregatelor monetare. Totuși, în momentul de față, Uh, se pare că nu asistăm uh, la asemenea fenomene pe o scară uh, semnificativă. Așa cum am spus mai devreme, creșterea agregatelor monetare, o măsură foarte importantă de extindere a echidităților în economie, este la nivelul cel mai scăzut în ultimii 10 ani. În plus, banca noastră are toate instrumentele care sunt necesare pentru a retrage această susținere uh, prin lichidități, dacă acest lucru este necesar, uh, pentru a contracara apariția unor riscuri care amenință stabilitatea prețurilor. Acum o să trec la o a doua problemă importantă și anume rolul supravegherii macroprudențiale și uh, Uh, ceea ce numim Consiliul uh, pentru Consiliul, Euro, uh, Consiliul European pentru Riscul Sistemic, SRB. Criza financiară a arătat că în prezent piețele financiare care sunt foarte sofisticate și instituțiile financiare uh, Uh, sunt supuse acestui risc sistemic și riscul sistemic se referă la posibilitatea ca funcționarea sistemului financiar să fie amenințată sau uh, afectată uh, ca rezultat a unui comportament colectiv al participanților pe piață, al investitorilor și instituțiilor financiare riscurile sistemice pot să apară chiar și atunci când instituțiile financiare uh, își gestionează riscul într-o manieră care pare potrivită din punctul de vedere al perspectivei lor individuale. Dată fiind uh, această interconexiune uh, a sistemelor financiare care sunt foarte dezvoltate, comportamentul instituțiilor financiare special cele care sunt importante din punct de vedere sistemic, pot să aibă un impact asupra altor instituții financiare și asupra sistemului financiar în ansamblul său. Supravegherea macroprudențială trebuie să țină cont de, aceste, de acești uh, factori externi și să se axeze pe această natură de interconectare a uh, instituțiilor financiare, piețelor și infrastructurilor. De aceea contribuie uh, la un bun public foarte important și anume stabilitatea financiară sistemică. Uh, este important să facem față uh, riscurilor uh, sistemice, mai ales cu această sofisticare tot mai mare a finanțării globale. În acest context, cred că este măsura bună să se creeze un organism care să răspundă de supravegherea macroprudențială la nivel european sub forma acestui uh, Consiliu European pentru Riscul Sistemic. Uh, structura acestui uh, Consiliu este cea potrivită ca și uh, rezultate, uh, Consiliul se va axa pe identificarea riscurilor și uh, pe avertizări timpurii atunci când este necesar, va da recomandările care se impun. Dați-mi voie să vă spun că astfel de avertizări și recomandări trebuie să fie mai mult decât niște simple cuvinte trebuie să se ia acțiuni rapide Uh, sau uh, trebuie să se dea justificări în cazul în care nu s-a acționat uh, rapid. Principiul conformează-te sau explică este cel potrivit. SRB-ul va avea legături foarte strânse cu Banca Centrală Europeană, membrii Consiliului de conducere al BCE vor avea Uh, vor fi membri cu uh, drept de vot în uh, Consiliul pentru Riscul Sistemic împreună cu cei trei conducători ai autorităților de supraveghere și un membru din partea Comisiei. Uh, de asemenea, uh, Banca Centrală Europeană va uh, da susținere analitică, statistică, administrativă și logistică acestui organism, așa cum a sugerat-o grupul La Rozier. De asemenea, Așa cum am menționat, Banca Centrală Europeană este gata Uh, să uh, pună uh, la dispoziție resursele necesare. Structura instituțională a acestui Consiliu și rolul Băncii Centrale Europene trebuie să se bazeze pe o temelie instituțională și juridică foarte puternică. Contribuția Băncii Centrale Europene în acest proces se axează pe crearea în Europa a unei structuri robuste și eficiente pentru uh, supraveghere macroprudențială. Date fiind consecințele dramatice ale actualei crize, nu ne putem permite ca Europa să nu fie pregătită și lipsită de puteri să atenueze uh, riscurile sistemice. O să închei uh, și voi răspunde la întrebările dumneavoastră. De asemenea, doamnă președinte, îmi amintesc că majoritatea ideilor pe care uh, văd că se concretizează uh, acum au fost uh, lansate uh, în această comisie. Și o să închei acum uh, cu uh, o remarcă în ceea ce privește uh, responsabilitatea, legătura între Banca Centrală Europeană și uh, Consiliul uh, European uh, de Risc Sistemic Uh, vor, uh, se va face o uh, raportare, vor fi două exerciții de raportare, pentru că mandatele sunt cât se poate de distincte. Obiectivul este să menținem stabilitatea prețurilor, așa cum uh, se arată uh, în uh, articolul 105.1 din tratat. Acolo se vorbește despre contribuția în 105.5, spunând că Banca Centrală Europeană va contribui la stabilitatea sistemului financiar. În ceea ce privește SRB, Uh, propunerea legislativă actuală prevede ca uh, SRB să fie răspunzător pentru de, să răspundă de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar în cadrul comunității pentru a preveni sau atenua riscurile sistemice în cadrul sistemului financiar. Uh, iar uh, sarcina include și următoarele și în mod uh, deosebit, nu exclusiv, identificarea și prioritizarea astfel de riscuri, să uh, emită avertizări atunci când riscurile sunt considerate a fi semnificative și să elaboreze recomandări pentru acțiuni de corectare atunci când acest lucru se impune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. thank you very much and, and thank you very much. Vă mulțumesc că ați spus foarte clar că nu vreți să consolidați cele două rapoarte. Vă mulțumim pentru această confirmare. Iar acum trecem la întrebări uh, cu aceleași reguli ca și în mandatul precedent. Fiecare întrebare dispune de un minut și jumătate și domnul Trișe trei minute și jumătate. Atunci eh, am putea să trecem prin majoritatea întrebărilor alocate. Între, începem cu grupul PP Jean-Paul Gozes. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, din nou eh, ne aduceți informante, informații extrem de importante și eh, eu mă bucur că vă revăd și că sunt încă în Parlament. Vreau să pun o întrebare în legătură cu inflația. Este un fel de obsesia mea. Anumite state au anumite datorii destul de mari în Europa. Există o, un spațiu monetar pe care îl controlați și uh, dați indicații de care uh, trebuie să ținem cont, însă nu toată lumea Eh, ține cont de indicațiile băncii centrale europene. Eh, există, de exemplu, în America datorii excesive și putem să eh, vedem că aceste datorii pot fi acoperite prin prețuri mai mari. Ați menționat dispozițiile tratatului. Și a doua remarcă este în legătură cu riscul sistemic. Parlamentul s-a sesizat în legătură cu această chestiune și uh, vrem să vă preocupe și pe dumneavoastră acest lucru uh, și ne bucurăm că acest text apare și în textul pe care ne-ați trimis. Merci beaucoup, monsieur. Vă mulțumesc și eu sunt încântat să vă revăd aici să uh, mă revăd cu colegii dumneavoastră. Uh, ați pus întrebări foarte importante. Pe prima întrebare aș spune că ceea ce văd de ambele părți ale Atlanticului este că există o mare convergență de opinii în legătură cu faptul că neasigurarea prețurilor pe termen mediu ar fi un lucru destabilizator. Vă spun acest lucru pentru că ați vorbit despre inflația de partea cealaltă a Atlanticului. Uh, intenția rezervei federale nu este aceasta și ca și dumneavoastră și independent de mandatul pe care uh, îl avem și anume de a garanta stabilitatea prețurilor după cum ne-o cere tratatul, noi aplicăm uh, tratatul, doar tratatul, în legătură cu stabilitatea prețurilor și puteți să contați pe noi că vom putea garanta stabilitatea și încrederea în acest sens. Pentru că cetățenii deseori ne spun că sunt îngrijorați pe termen mediu și putem să le spunem că suntem aici chiar pentru a asigura stabilizarea prețurilor. Însă chiar și dacă nu asigurăm această stabilitate a, a prețurilor, ce s-ar întâmpla? În totalitatea piețelor ar integra pe termen mediu și lung, pe 2, 10, 30 de ani, 50 de ani? Există unele guverne care gândesc pe 50 de ani uh, și pot să include inflația din viitor. Și datoria, în loc să fie eliminată progresiv prin inflație, crește continuu ca un bulgăre de zăpadă și nu ține uh, cont de rata dobânzii garantând stabilitatea prețurilor, Banca Centrală ajută la ieșirea dintr-o situație care este, unul clar, foarte dificilă, o situație a finanțelor publice. Am luat notă de remarcile dumneavoastră în legătură cu Consiliul pentru Riscul Sistemic. Se poate avea un dialog foarte fructuos în viitor. Mi-aduc aminte că de mai multe ori din partea Parlamentului venea cererea către Banca Centrală Europeană să uh, participe la discuțiile din acest domeniu. Thank you. Uh, now, Gay... Vă mulțumesc, domnul Gay Mitchell. Gay Mitchell. Vă mulțumesc. Banca Centrală Europeană s-a ocupat uh, foarte mult cu inflația, dar doar nu cu uh, inflația activelor. Și v-am întrebat de mai multe ori în legătură cu implicațiile din Irlanda. Și Banca Centrală Europeană se pare că nu poate să acționeze în acest sens. Însă acest lucru se poate întâmpla oriunde credeți că uh, nu ar trebui să introducem o asemenea noțiune în prețurile de consum? V-ați consultat cu agenția din Irlanda care își uh, care se ocupă cu acest lucru și dacă aveți anumite observații în legătură cu abordarea din Irlanda. Vă mulțumesc pentru întrebare și pot să confirm că ați uh, avut o preocupare constantă și din motive întemeiate. Voi spune doar că, bineînțeles, la nivelul zonei euro, examinăm ceea ce este bine și conform mandatului nostru pentru 330 uh, de milioane de cetățeni și fiecare stat individual, ținând cont de faptul că optimizăm politica monetară la nivelul continentului, ceea ce pare a fi o anomalie este corectat de mijloacele naționale, de elementele structurale, politici fiscale, um, măsuri prudențiale sub pilonul 2 din Uh, cadrul de reglementare de la Basel, care poate să fie utilizat la nivel național. Deci, imaginați-vă numărul de instrumente existente. La nivelul Consiliului de Conducere al Băncii Centrale Europene, care include uh, guvernatorii băncilor centrale din zona euro, acest Consiliu participă în mod activ Vreau doar să vă spun că dacă ideea este că nu am luat decizii care să prevină uh, lansarea unui, unui asemenea balon. Uh, am fost criticați că nu am scăzut uh, ratele de dobânzi. Ni s-a cerut să scădem dobânda la 1% și am spus nu. Am fost criticați atunci când am crescut rata dobânzii în decembrie 2005. Am, eram la nivelul de 2% și am decis că este necesar să creștem rata dobânzii. În ambele cazuri am fost criticați de cei care examinau doar analiza economică. Însă examinam și analiza uh, agregatului monetar, a creditelor și evoluția prețurilor activelor. Deci există printre băncile centrale suntem datorită sistemului de două, doi piloni pe care îl aplicăm, suntem banca centrală care încearcă să încorporeze cel mai mult uh, lucrurile care vă preocupă și mediul academic lucrează foarte mult pentru a încerca să găsească care este conceptul cel mai bun. În acest moment, cred că ne apropiem de ceea ce ar fi uh, cea mai bună modalitate de a incorpora această preocupare pe termen lung. Aș spune că nu există nicio contradicție între stabilitatea prețurilor pe termen lung și prevenirea unui dinamism excesiv pe termen lung și componentele lor. Vă mulțumesc, Jose Manuel. Mulțumesc, doamnă președinte. Am trei remarci și o întrebare. Îi urez bun venit guvernatorului Băncii Centrale Europene la începutul acestui mandat parlamentar. Ne-ați spus că încrederea crește, însă creditele nu ajung în economia reală. În declarația dumneavoastră inițială ați spus că această lipsă de credite ține de lipsa de cerere. Însă eu nu cred că familiile și companiile văd în așa fel lucrurile, cel puțin în țara mea. Se spune că nu există credit pentru că băncile nu dau credite. Conform unui sondaj, în acest sens, ați confirma că există restricții uh, date de către cei care acordă creditele. Bineînțeles că nu, nu este timp, vremea acum să luăm cârjele de la uh, omul bolnav. Dar guvernatorul sugere, pare că sugerează că aceste măsuri non-standard vor dispărea de la sine, însă nu așa Uh, nu același este cazul și în legătură cu garanțiile pe care le-au acceptat băncile. Uh, de asemenea, uh, calendarul pe care le-am discutat în legătură cu creditele, mi s-a părut că un credit pe șase luni era destul de lungă durată. Veți elimina asemenea măsuri sau vor rămâne măsurile permanente? Și în ultimul rând, în legătură cu riscul sistemic, Banca Centrală Europeană va face recomandări în legătură cu alertele. Însă cum ne putem asigura că aceste recomandări vor fi urmate de state în mod corespunzător? Va fi vorba de recomandări uh, puternice sau doar opționale? Vă mulțumesc uh, și din nou felicitări, felicitări domnului guvernator al Băncii Centrale Europene. Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră, care sunt foarte importante în ceea ce privește distribuirea creditelor. Este clar că motivul principal pentru care vedem cifrele recente uh, este, se datorează faptului că economia reală uh, s-a contractat și uh, cererea este mai scăzută decât înainte. Împreună cu Comisia încercăm să încercăm ceea ce se întâmplă, în special pentru IMM-uri și am văzut că 77% din cererile de credite au fost uh, au avut succes și doar 12% dintre solicitări au dus la un nu categoric. Acest lucru arată că alocările de credite funcționează și, din păcate, nu putem compara, compara acest lucru cu răspunsul din vremuri normale, însă Uh, din când în când uh, băncile trebuie să spună nu și 12% mi se pare o cifră care este destul de acceptabilă. Este vorba totuși de 70%, 77% de răspunsuri pozitive. Și adevărul este că cererea este uh, principalul vinovat pentru absența dinamismului care apare pe piața creditului acum. În ceea ce privește măsurile non-standard, după cum am explicat, am luat cinci tipuri de măsuri non-standard și am fost primii din băncile centrale care ne-am angajat în refinanțarea pe termen mediu, șase luni, un an. Am fost primii care am extins în mod foarte activ uh, eligibilitatea pentru garanții și în acest sens am fost și prima bancă care să aibă un diagnostic al situației încă din august 2007 uh, am considerat că situația era gravă și din păcate am, s-a arătat că am avut dreptate. Însă, va trebui să facem tot ce este necesar pentru a fi siguri că nu periclităm stabilitatea prețurilor, care nu este doar un obiectiv primar, ci și o condiție necesară pentru ca uh, redresarea să fie durabilă. și așteptările pentru viitor sunt incluse în dobânzile de astăzi. Trebuie să fim credibili în domeniul stabilității prețurilor. Facem ce este necesar pentru a ne asigura că vom putea asigura stabilitatea prețurilor și în ceea ce privește calendarul nu este astăzi timpul uh, să discutăm acest lucru vom face ceea ce trebuie la timpul potrivit. În legătură cu riscul sistemic, sunt de acord cu dumneavoastră că uh, sarcina noastră este să uh, identificăm riscul și să dăm recomandări. Nu să luăm deciziile în locul diverselor autorități. Și acest lucru este extrem de important. Mulțumesc, Antonin Sanchez Tegado. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Și eu doresc să vă mulțumesc pentru faptul că astăzi sunteți prezent în comisia noastră. Și este îmbucurător și că relațiile dintre Banca Centrală Europeană și Parlamentul European sunt foarte bune și foarte rotnice. Am două întrebări. Mă refer prin prima întrebare la întreprinderile mici și mijlocii, iar în a doua întrebare la supravegherea pe plan macroeconomic. În legătură cu prima problemă, Credem că greul crizei economice a trecut, acum ne străduim să construim locuri de muncă și să scăpăm de dezechilibrul care a existat pe piață. Este posibilă o redresare abia în momentul în care noi uh, vom putea beneficia de credite. Întreprinderile mici și mijlocii sunt dependente în mare parte de finanțarea uh, de către bănci. Ele sunt cele mai lovite de stoparea acordării de credite, pentru că uh, nu se pot dezvolta fără bani. Deci au avut mult de suferit. Cum uh, apreciați dumneavoastră situația? Iar în ce privește controlul uh, macroeconomic, spuneați că este necesar acest Consiliu European pentru riscuri sistemice tocmai pentru a evita situații similare ca comparative cu criza actuală. Am vrea să știm dacă acest Consiliu European pentru riscurile sistemice prin competențele pe care le are, va putea să-și îndeplinească sarcinile conform așteptărilor din partea tuturor. Am putut constata că atât uh, Fondul Monetar Internațional, cât și Banca Centrală Europeană are așteptări mari din partea acestui Consiliu. Uh, ceea ce s-a întreprins până acum, considerați că este suficient sau ar trebui să uh, mai facem și alte pase? Care este structura acestui Consiliu și care sunt relațiile de cooperare internaționale ale sale. Mulțumesc. În legătură cu prima dumneavoastră întrebare, voi confirma că noi sperăm ca în, al, în uh, finalul următorului trimestru să ne aflăm într-o etapă nouă mai bună decât uh, în septembrie anul trecut, când ne-am confruntat cu un eveniment care a declanșat o dramă în uh, întreaga economie mondială. Dar chiar dacă vom depăși poate uh, momentul culminant al crizei, trebuie să rămânem prudenți. Proiecțiile pot să fie puțin mai optimiste, dar pentru anul în curs rămân foarte negative, cu 5,5% uh, mai mult decât am prevăzut inițial. Este încă un drum plin de hârtoape în fața noastră. Trebuie să fim în continuare precauți, nu uh, Ă, este momentul să rămânem inactivi. Sigur, companiile trebuie să creeze locuri de muncă în continuare. Noi ne-am concentrat prin activitatea noastră, inclusiv prin măsuri neconvenționale asupra băncilor, pentru că uh, ele trebuie să creeze o modalitate de a te mișca pe piața muncii. A fost poate o uh, atitudine mai specială necesară, însă având în vedere și necesitățile IMM-urilor. Dar noi, evident, spunem băncilor tot ceea ce facem pentru voi prin măsuri convenționale și măsuri neconvenționale, totul, de fapt, este nu atât pentru voi gândit, ci pentru ca voi să participați la redresarea economică pe care o așteptăm. Deci, în unele situații, noi spunem bancherilor, dacă aveți nevoie de mai mult capital, atunci profitați de ceea ce guvernele au pus deoparte și eu cred că 55% din capitalul care a fost pus la dispoziție de către guverne pentru recapitalizare ă, încă ă, nu a fost ă, accesat. Mai există 5% din acest capital care poate fi valorificat. Mesajul nostru către bancheri este limpede. Făceți-vă datoria. În ce privește acest Consiliu European pentru riscuri sistemice, sunt de acord cu observația dumneavoastră că este foarte important ca noi să organizăm foarte bine modalitățile de supraveghere, acest follow-up pe care îl avem în vedere. Trebuie să avem uh, modalitățile de monitorizare. am elaborat un concept în acest sens. Noi suntem pregătiți să participăm activ la activitatea acestui Consiliu. Banca Centrală Europeană este doar activă în a furniza, de a contribui la succesul acestui Consiliu European pentru riscuri sistemice. Dorim să colaborăm strict, dar nu trebuie să contaminăm responsabilitățile. Mulțumesc foarte mult ca să nu ne depășim timpul. Dau cuvântul acum lui Robert Goebbels. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să vă reîntâlnesc. Am următoarea întrebare. Cred că Banca Centrală Europeană și-a jucat bine rolul permițând băncilor să se refinanțeze după um, acel uh, eveniment declanșat de Lehman Brothers. În ce privește interesele întreprinderilor și consumatorilor, dumneavoastră ați vorbit deja despre creditele care sunt puse la dispoziție, dar, uh, așa cum au spus și alți colegi ai mei, băncile nu și-au reluat credite. Eu cred că băncile au achiziționat, de fapt, titluri de valoare și în felul acesta, practic, băncile au accesat bani care erau uh, lesne de uh, captate de pe piață. Din păcate, în felul acesta uh, se păstrează speculațiile financiare. Oare nu ar fi necesar ca Banca Centrală Europeană să elaboreze criterii mai restrictive pentru care să oblige băncile să asigure o finanțare pe termen lung a întreprinderilor? Mulțumesc pentru această întrebare. Aș spune că mesajul nostru către bănci este că noi nu facem uh, nu luăm măsuri neconvenționale pentru a vă împiedica muncă, ci pentru a vă ajuta să vă îndepliniți îndatoririle. În ce privește aceste aspecte legate de acordarea de credite, nu pot să spun că starea de fapt este atât de negativă cum a fost menționată aici. Dar este evident că mesajul nostru către bănci este cât se poate de limpede. Eu sunt președintele Băncii Centrale Europene, dar de fapt toate băncile centrale din cele 27 de state membre și guvernele acestor state trebuie să ia uh, decizii în acest sens. Trebuie să o facă. Aspectele legate de lichiditățile sistemice uh, nu putem trata uh, lipsa de solvabilitate, insolvabilitatea sistemică. Opțiunile sunt, din acest punct de vedere, opțiuni ale guvernului și ă, nu trebuie să țină seama de ochii frumoși ai băncilor când intervin. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să forțăm puțin lucrurile. Pe de o parte, suntem într-o economie de piață. Nu putem să ne substituim datoriilor pe care băncile trebuie să le îndeplinească. Dar puterea de convingere morală trebuie să uh,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 Ehm, că există probleme, dar eh, în ce mă privește, eu sunt foarte optimist astăzi în legătură cu rezultatele pentru eh, Bundestag și cred că avem motive să privim optimist în viitor. Cred că domnul Turner de la eh, FSE a făcut câteva propuneri neconvenționale în legătură cu modul în care sistemul financiar poate fi uh, configurat mai robust, astfel încât să avem o uh, rată minimă de depozit. Dacă acest sistem european, Consiliul European pentru Riscuri Sistemice, um, ar putea să aibă în vedere eh, la rândul său asemenea propuneri sau credeți că eh, ar trebui doar să desfășoare o activitate de monitorizare, de supraveghere, să constate pur și simplu care sunt riscurile sistemice. Dar eu mă întreb dacă nu ar avea rost să înființăm un registru internațional de credite care să permită imediat să avem o imagine în legătură cu riscurile care există și mai ales riscurile de grup, pe care noi altfel nu prea avem de unde să le cunoaștem. După cum știți, mai bine decât oricine, Uh, instituția pe care o reprezint, uh, uh, Banca Centrală Europeană, emite moneda pentru toate zonele sensibile și aș vrea să spun numai următorul fapt. Cred că este important să vedem acest Consiliu uh, pentru riscul Uh, riscul sistemic care va fi constituit, uh, să îl vedem în uh, structura în care va fi constituit pe plan internațional și, apropo, sunt foarte încântat că organismul de supraveghere al Comitetului uh, de la Basel între uh, summitul uh, de la Londra la nivel de șef de guverne și întâlnirea de la Pittsburgh la nivel de șef de state va acționa la nivel global cu toate părțile interesate, inclusiv țările emergente, Pittsburghul a susținut uh, această mișcare către o mai bună supraveghere. Și cred că la nivelul acestui Consiliu pentru riscul uh, sistemic uh, va trebui să vedem ce este de natură macroprudențială, care este mesajul potrivit pe care trebuie să îl transmită acest Consiliu pentru a îmbunătăți aceste Uh, măsuri uh, macroprudențiale, ținând cont și de responsabilitățile autorităților microprudențiale, care, apropo, vor uh, fi și ele incluse. V-am spus că există trei șefe a trei autorități din Europa. Din nou, însă vă spun, cred că nu putem să spunem încă de pe acum ce vor face, Cred că nimic nu trebuie să fie uh, exclus uh, din start și uh, dacă va fi necesar, trebuie să ne implicăm uh, într-un mecanism de avertizare timpurie care ar putea să fie de natura celui uh, pe care domnul Tanner l-a sugerat. Nu vreau să mă pronunț uh, asupra niciuneia din aceste sugestii. În ceea ce privește uh, ideea unei rate de îndatorare, este, aceasta face parte dintr-un uh, uh consens pentru care trebuie să uh, lucrăm. Sigur, avem uh, cerințele de capital de la uh, Basel, Uh, în uh, concordanță cu riscurile, însă în afară de aceasta uh, lucrăm la rata de îndatorare care n-ar trebui să știrbească alte raporturi de risc. Însă în unele împrejurări, unele excepționale, această rată de îndatorare ar putea să fie utilă și aceasta face parte Uh, uh, din uh, cadrul general asupra căruia trebuie să lucrăm și asupra căruia vom continua să lucrăm foarte activ. Domnul Etting. Mulțumesc. În mod normal încercăm să rezolvăm criza anterioară și pregătim următoarea criză. Când facem acest lucru, trebuie să avem un sistem uh, care uh, să nu pună probleme. În ceea ce privește Consiliul pentru Riscul Sistemic, aș vrea să pun următoarea întrebare. Aș vrea să știu cât de mare va fi acest organism, câți membri va avea, de pildă, și cum o să hotărâți uh, dacă există un risc sistemic. Uh, dacă mă uit la exemplul uh, Băncii pentru Rezerve Federale din Statele Unite, uh, văd că acolo a apărut un risc sistemic, deși direct autoritățile de acolo au spus că nu e vorba de un risc sistemic. Deci cum evaluați apariția acestui risc sistemic? care va fi competența acestui Consiliu în uh, condiții uh, excepționale? Să dau un exemplu acum. Să spunem că autoritățile vor spune băncii Angliei, ascultați, uh, faceți, procedați greșit. Vă spunem noi cum să uh, procedați. Cred că aici se spune, în ceea ce vește acest Uh, Consiliu și o să citesc în limba engleză, să adopte în ultimă instanță uh, decizii care se adresează instituțiilor financiare care le sunt direct aplicabile pentru a uh, reduce sau a atenua astfel de riscuri. Domnule președinte, ați putea să spuneți așa mai pe înțelesul tuturor, de fapt, care este semnificația acestui text? Uh, Desigur, în primul rând îmi puneți întrebări mie, dar nu noi suntem uh, cei uh, care am uh, conceput acest lucru. Noi am spus că suntem gata să participăm în mod cât se poate de activ într-un organism care va fi considerat de către Europa ca fiind potrivit pentru a avea responsabilitatea acestor riscuri sistemice. Este o întrebare care trebuie adresată Comisiei și uh, Consiliului pentru că există o procedură de codecizie în această privință. Pentru a fi cât se poate de clar, iată ce înțeleg eu. În primul rând, există guvernatorii uh, celor 27 de bănci centrale, deci e vorba de o uh, instituție uh, cu 27 de bănci. Uh, nu este conceptul cu 16 membri, ci uh, conceptul uh, Banca Centrală Europeană cu 27. Apoi, așa cum am spus, nu numai guvernatorii, ci și uh, vicepreședinții vor participa, ci vor fi și trei reprezentanți ai autorităților de, macro, supra, de supraveghere macroeconomică. ei urmăresc uh, o uh, sustenabilitate, o durabilitate pe termen mediu către lung a finanțelor europene și trebuie să aibă o capacitate pe termen mediu către lung pentru a putea face recomandări. Dar uh, acesta nu se substituie autorităților respective, fie ele publice sau private, ci Uh, raportează direct, vă raportează direct, uh, hotărăsc dacă vor face sau nu publice astfel de recomandări, sigur că acest lucru va avea influențe. Însă ceea ce va urma va fi proiectat astfel încât să permită ca astfel de recomandări uh, să fie urmate de acțiune, să se concretizeze. Dar, repet, acest organism nu se substituie autorităților care trebuie să ia hotărârile. Sven Gigot Mulțumesc, domnule Trichet, pentru prezența dumneavoastră. Am o întrebare care se referă la măsurile extraordinare ale Băncii Centrale Europene Dumneavoastră ați luat unele măsuri de siguranță care în vremuri normale ar putea fi uh, privite ca fiind nefericite. Mă întreb garanțiile de pe piață cât de uh, mari au fost în 2008 în comparație cu 2009 vă întreb și ce urmări uh, vor avea aceste garanții în momentul în care vor fi retrase, care vor fi riscurile pentru bănci atunci când aceste măsuri excepționale vor înceta, vor fi retrase. Va mai exista o stabilitate a băncilor? Apoi, având în vedere uh, cifra foarte mare uh, a sumelor pe care le-ați pus pe piață sub formă de garanții, mă întreb dacă uh, nu a fost depășit capitalul propriu de care dispune Banca Centrală Europeană prin aceste sume aruncate pe piață. În primul rând, dați-mi voie să menționez ceea ce am mai spus deja. Și anume, chiar și înainte de începerea uh, crizei, pe 9 august 2007, noi acceptam titlurile de valoare private și nu numai bonuri de tezaur, așa cum s-a întâmplat în multe bănci centrale. Și am acceptat uh, titluri de valoare garantate cu active ca și garanții, când alții nu făceau acest lucru acceptam chiar și împrumuturi. Deci eram în situația în care cadrul de garantare era mai deschis. În comparație cu punctul de pornire, ă, nu s-a schimbat foarte mult. Ce s-a întâmplat din motive cât se poate de evidente odată cu evoluția ă, către criză mm, din septembrie anul trecut, băncile au dorit uh, să ne prezinte uh, mai mult aceste uh, titluri private mai degrabă decât cele publice. Și odată cu derularea acestor măsuri non-standard pe care le-am întreprins, e bine, acestea vor impune anumite mișcări în comportamentul băncilor. Există și posibilitatea ca aceste bănci să fie refinanțate un an sau șase luni. La începutul crizei, Uh, astfel de refinanțări se făceau pe trei luni, nu pe șase luni sau pe un an. Din nou vă spun că aceasta face parte din uh, conceptul uh, strategiei de ieșire. Când va veni această vreme, tipul de întrebări pe care le-ați adresat astăzi vor trebui abordate. Noi facem publice toate cifrele de care dispunem nu o să încep să vă plictisesc acum cu uh, o grămadă de cifre, însă ceea ce vreau să spun, întrebarea noastră este cât se poate de pertinentă. Jürgen Klaut. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș reveni asupra lui Lord Turner, care a fost menționat așa de câteva ori, pentru că el a mai făcut și o altă afirmație publică care a tras atenția asupra cauzelor crizei financiare. Ieri a, s-a referit uh, foarte critic în legătură cu dimensiunile acelei piețe financiare Lehman. Și uh, în general a spus că sectorul financiar parcă este mult prea umflat. Poate și datorită unei uh, politici greșite de distribuție a valorilor în societatea noastră. Cum apreciați dumneavoastră în calitate de președinte al Băncii Centrale Europene această situație? am putea să mai tundem puțin uh, acest sistem financiar, pentru că asta ar fi concluzia spuselor uh, Lordului Turner, și cum ar accepta piața europeană asemenea modificări. Uh, se propunea o taxă care să diminueze la un moment dat profitul sectoarelor financiare. Nu știu dacă există din acest punct de vedere legislație primară care să permită o asemenea măsură în Europa. Și o altă constatare la G20 astăzi s-a făcut o propunere de către ministrul adjunct chinez de a înlocui dolarul nu prin euro ca uh, valută dominantă uh, Uh, printr-o altă valută care să uh, preîntâmpine pe viitor crize ca cele cu care ne-am confruntat acum pe piața financiară. Very, very Ați ridicat foarte multe întrebări foarte importante. În primul rând, aș spune că după câte înțeleg eu, am văzut fragilitatea finanțelor globale și, ca urmare, fragilitatea finanțelor la nivelul Uniunii Europene, la nivelul tuturor entităților care formează economia globală. Acest lucru trebuie să fie corectat. Nu putem accepta să trăim într-o lume atât de fragilă. Acesta este elementul pe care trebuie să-l avem în vedere. Și eu înțeleg că este ca un fel de uh, boală generalizată la care trebuie să aplici uh, un tratament uh, general. Nu putem arăta cu degetul la o anumită parte a finanțelor globale. Dacă spunem că mm, băncile de investiții, băncile comerciale, agențiile de rating sunt de vină, atunci Eh, îi salvezi pe toți ceilalți. Totul trebuie să fie schimbat. Totul trebuie reparat. Și mă bucur că așa înaintăm, pentru că avem un proiect de metodologie la nivel global, la nivelul lumii industrializate și statelor în curs de dezvoltare. Trebuie să tratăm totul, pentru că fragilitatea a fost a sistemului. În ceea ce privește această taxă Tobin, mă împotriv, sunt împotrivă împotriva unei taxe care este cunoscută sub numele taxă Tobin, nu vreau să spun mai multe, dar sunt împotriva unei asemenea taxe. În ceea ce privește înlocuirea dolarului ca monedă de referință, în uh, situația actuală este extrem de important ca în cadrul, la nivelul finanțelor și economiei globale, să existe un dolar puternic după cum spun uh, și autoritățile americane, Ben Bernanke și restul, spun că un dolar puternic este în interesul Americii. Uh, cred că acest lucru este adevărat și Uh, că soliditatea monedei americane este extrem de importantă. Uh, <clears throat> thank you, uh, Madam Chairman. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Trichet. Am lucrat 35 de ani în servicii financiare și văd lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Majorității politicienilor, majoritatea politicienilor nu se prea pricep la economie, însă eu aș spune că noi vorbim despre momentul unde a început criza și uh, se vorbește despre Lehman Brothers, dar eu aș spune că acest lanț de evenimente a fost uh, început de uh, politicienii americani care au introdus uh, taxa pentru reinvestiție în comunitate nu vedem acum că a, existat o a, inițiativă politică a, care a fost urmată de către bănci care au, au fost susținute cu banii contribuabililor de către, de către politicieni FSA și-a, din Londra și-a acordat 10% măriri de salariu Uh, după ce au uh, fost responsabili pentru uh, cea, cel mai mare faliment din Europa. Nu, cumva ar trebui să ne uităm în Canada sau spre uh, Australia, unde nu există uh, asemenea probleme. Uh, un, acolo există uh, reglementări care nu sunt prescriptive și nu se așteaptă ca contribuabilii să uh, plătească pentru rezolvarea problemelor. Bineînțeles că nu trebuie să arătăm cu degetul pe, după cum am spus, spre nicio parte a sistemului, pentru că întregul sistem a fost foarte fragil, a dovedit că nu poate să reziste, ceea ce a dus la căderea liberă a economiei globale. Trebuie ca acest sistem să fie remediat. Aș spune că atunci când identificăm ceea ce trebuie să fie făcut, este clar că acele sisteme naționale care s-au dovedit cel mai rezistente trebuie să fie examinate cu cel mai mult. Pentru că există foarte multe lecții. Atunci când mă uit, de exemplu, la Canada, trebuie să spun că uh, modalitatea canadiană de a privi sistemul financiar uh, a fost uh, rezistentă. Avem lecții de învățat de acolo. Bineînțeles că nu vreau să laud doar Canada, însă reprezintă un exemplu unde sistemul a rezistat. Doamna Pelț? Frau Vorsitzende, Herr Präsident, ich war sehr beeindruckt. Domnul Beț, doamna președintă, domnule președinte, am fost impresionat de explicații pe care ni le-ați dat și despre modul în care dumneavoastră și locțitorul dumneavoastră veți face parte din acel Consiliu de Conducere. dacă vor exista situații dificile, dacă va trebui să ajungeți în situația de a vă justifica în legătură cu eventuale recomandări făcute care se vor dovedi a nu fi fost necesare. Cum uh, veți putea să uh, vă adaptați la cerința Băncii Centrale Europene uh, de a fi absolut independentă, oare nu vor exista aici conflicte de interese? În Uh, ultimele luni am avut în Europa o discuție amplă în legătură cu ceea ce sunt instituțiile relevante din punct de vedere sistemic. Ei bine, nimeni n-a știut să-mi dea un răspuns în legătură cu asta. Oare dumneavoastră, uh, domnule Trișe, veți putea să o faceți? Cea de-a treia întrebare se referă la așa numitele fonduri de stat aceste fonduri de stat, din punctul dumneavoastră de vedere, în ultimul an și jumătate, a contribuit, au contribuit în vreun fel la stabilitatea piețelor financiare? Vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much indeed. Vă mulțumesc foarte mult. După cum am spus deja, acest sistem va avea mai multe părți și vor exista și observatori atunci când vor fi necesare mai multe intervenții de supraveghere. Banca Centrală Europeană are tratatul de la Maastricht, care uh, include polit- principiile politicii monetare și din nou, recomandarea pe care o facem în termen de macro-supraveghere nu ar fi uh, foarte diferită de ceea ce spunem că sunt obiectivele fiscale și financiare în uh, fondul de dezvoltare. Bineînțeles că este vorba de o idee cum vor putea funcționa. Recomandarea va ține de o autoritate executivă. Suntem responsabili pentru această recomandare atunci când discutăm cu dumneavoastră, în fața comisiei dumneavoastră. Deseori trebuie să răspundem dacă este corect sau nu să cerem fonduri structurale într-o parte sau alta. Și Mie mi se pare că și acest lucru ține de ceea ce facem. În ceea ce privește uh, instituțiile financiare relevante sistemic, acest lucru este la este variabil. Am avut și exemple de instituții relevante sistemic în cazul cărora guvernele au încercat să evite catastrofe. Acum. Eh, cred că judecata guvernelor a fost corectă și în unele cazuri am văzut că un eveniment a putut să declanșeze eh, în mod sincronizat eh, efecte în alte state în domeniul corporativ și apare acest concept de eveniment sistemic. Însă, bineînțeles că acest lucru trebuie judecat. Nu am uh, o părere specială în legătură cu fondurile guvernamentale. Cred că acestea continuă să își joace rolul, însă în acest uh, moment nu am o părere. Alfredo Paloni. Mulțumesc, domnule președinte. Trișei. În legătură cu reglementările propuse, există aceste trei instanțe, să le spunem, și m-am întrebat cum am am ajuns să avem o monedă unitară pe baza unui proces democratic amplu care a dus la autonomia băncii centrale europene. Dar acum am citit uh, acest text al reglementelor și puțin m-a frapat un pasaj în care este vorba despre faptul că este exclus ca acest steering committee al, uh, al uh, Consiliului European pentru Riscuri Sistemice să îi cuprindă și pe guvernatorii băncii centrale. Mi se pare puțin nostim, păi uh, există cele trei instanțe care anterior au fost menționate. Ele sunt numite de către membrii Consiliului de Conducere și nu de către parlamente sau de către guverne. Oare nu ar fi necesar să uh, avem aici unele garanții, mai ales în ce privește macro și microsupravegherea? Eu cred că Banca Centrală Europeană ar trebui să fie um, sprijinită și nu slăbită în activitatea sa. Iar uh, noile instanțe ar trebui să dea seamă cuiva ar trebui să aibă o responsabilitate față de guverne și față de cetățeni care ar trebui să poată să se implice. Nu doar aceste instanțe din care fac parte anumite persoane și care nu au responsabilități în fața cetățeanului. Dacă v-am înțeles bine, Propunerea care a fost făcută în legătură cu micro uh, supravegherea vă preocupă, dar noi încă mai elaborăm pe această temă. Așa cum ați spus, nu suntem implicați direct, dar trebuie, pe baza unui proces normal de consultare, să găsim o soluție, să studiem uh, ceea ce s-a propus până acum în acest domeniul al uh, microsupravegherii. În ce privește aceste organisme uh, macroprudențiale, lucrurile stau puțin altfel. Aș fi foarte precaut în legătură cu observațiile pe care le-ați făcut în legătură cu autoritățile de micro supraveghere, de micromonitorizare. Vom vedea cum ă, se va decide la ă, nivelul Consiliului de Conducere în legătură cu asta. Spuneți ă, că nu ne putem implica suficient, poate că nu am înțeles direct de ce ați făcut această afirmație. Păi, ă, este prevăzut că nu vă puteți implica conform noului regulament. Repet, asta este vorba, ă, este vorba doar despre autoritățile de microsupraveghere și se sugerează cât se poate de clar de către grupul La Rozier ă, acest lucru. Dar trebuie să spun că nu a fost susținut de către o majoritate a europarlamentarilor. Dar Comisia și Consiliul până la urmă va a reținut această formulă. Din punctul meu de vedere, acest lucru a fost practic decis deja. Dar uh, noi va trebui uh, iarăși să analizăm lucrurile și să răspundem la întrebarea și preocupările dumneavoastră în cadrul Consiliului de Guvernare, pentru că, într-adevăr, este un motiv de preocupare. Următorul vorbitor face legătura cu anterioara constatare. În ce privește directiva privind activitatea băncilor, a spus că ne dorim să facem un pas în implicarea Băncii Centrale Europene în supraveghere. Mie mi se pare că ceea ce avem în clipa de față pe masă este insuficient, mai ales în legătură cu ceea ce ați spus, că, că trebuie să avem o formulă de funcționare globală, dar nu avem una pe plan european cum ne dorim să avem una globală. Mi se pare că nu am progresat suficient în acest domeniu. În al doilea rând, acea prociclicitate întreb ce costuri presupune ea în ce privește propriul capital și în ce privește regulile de finanțare și uh, trebuie oare să ținem seama de asta pentru că în toamnă va trebui să discutăm despre aceste aspecte. În al treilea rând, spuneați dumneavoastră că aveți o problemă cu structura și nu cu diversele produse și instituții. Dar puteți să-mi dați un exemplu de problemă structurală? pe care noi să putem evita pe viitor. Iar în ce privește datoriile, inflația, strategia de exit și datoriile pot să ducă la inflație, nu doar acei bani ușori. Dumneavoastră ați stabilit o limită de 2%, dar mă întreb, oare politica datornicilor nu influențează propria dumneavoastră politică de exit? Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. În legătură cu prima observație făcută, voi spune că ceea ce încercăm să facem pe plan global și ce s-a decis la reuniunea G20 atât în privința țărilor industrializate cât și a economiilor emergente, trebuie să aplicăm aceleași principii. Este foarte important dacă dorim ca sistemul să funcționeze pe plan global, trebuie să aplicăm aceleași principii pretutindeni. Aceasta a fost teoria vechiului comitet de la Basel. Basel care a fost înființat în anii 80, de asemenea o perioadă de criză a riscurilor suverane. Și uh, atunci s-a dovedit că trebuie să aplicăm un set de principii uniform pe plan global. Sigur că noi va trebui să ne îmbunătățim considerabil aceste posibilități de implementare a acelor principii pe plan global. Va fi oare însă o singură autoritate responsabilă de implementarea acestor principii? va fi o întreagă constelație de autorități pe plan global care va avea responsabilități de implementare, inclusiv pe plan european. Eu știu foarte bine care este punctul dumneavoastră de vedere pentru că l-ați exprimat răspicat aici. Aș spune că ar fi o idee foarte bună să avem o singură instanță în Europa care să se ocupe de această microsupraveghere dar nu asta s-a propus. Și eu cred că este prea puțin probabil, având în vedere punctele de vedere ale diverselor state în clipa de față, să avem o asemenea instanță unitară. Regret acest lucru, dar în clipa de față, cu asta trebuie să trăim. Este mult mai important să avem garanții pe plan european că această directivă, acest set de principii este implementată um, în tocmai uh, în toate statele membre. În ce privește strategia de exit, Înțeleg întrebarea dumneavoastră în sensul că nu doar dumneavoastră va trebui la un moment dat să renunțați la aceste măsuri non-standard, dar aveți propria politică monetară și uh, trebuie să țineți seama de ea. Firește că așa stau lucrurile. Va trebui să facem tot ce va fi necesar care să ne permită să vă putem spune dumneavoastră și tuturor cetățenilor că noi uh, urmărim stabilitatea prețurilor pe termen mediu și lung. Și ceea ce am făcut noi din momentul în care euro a pus, fost pus în circulație a corespuns acestui mandat pe care dumneavoastră ni l-ați încredințat și cetățenii Europei ni l-au încredințat și de care suntem mândri. Oricum, noi trebuie să fim credibili și pe viitor că noi, prin demersurile făcute, avem în vedere stabilitatea prețurilor pe termen mediu și lung Trebuie să fim credibili în ochii tuturor actorilor de pe piața financiară. Mulțumesc, Eduard. Um, Domnule Trișe, în primul rând, asemenea colegilor mei, aș dori să Vă mulțumesc pentru importanța pe care o acordați întâlnirii noastre și întrebările noastre. Iar se, întrebarea mea se referă la politica monetară și fiscală care trebuie să meargă mână în mână. Dreapta trebuie să știe ce face sunt, stânga. Pe partea monetară ați fost foarte sigur. Ați spus că ă, există o strategie de exit, dar că nu este momentul acum să fie aplicată. Sunt de acord. În ceea ce este partea fiscală, mai ales în zona euro, ă, liniile directoare sunt mai ambigue. De ce Comisia este întotdeauna de acord și spune că nu este timpul să uh, uh, renunțăm uh, la stimulații fiscali, nu să-i creștem, nici să-i reducem. În același timp, există procedurile uh, de, de, uh, de deficit uh, care au niște termene foarte stricte. Nu sunteți de acord că de la țară la țară trebuie să așteptăm uh, o oarecare schimbare până în momentul în care vom reduce deficitul? În primul rând, trebuie să spun că susținem întru totul Comisia în uh, rolul său foarte uh, dificil de a asigura uh, stabilitatea și punerea în aplicare. Este o sarcină foarte grea dar importantă. Și asta face parte și din încredere, construirea încrederii. Dacă investitorii nu uh, vor avea uh, sentimentul că situația fiscală se află sub control pe termen mediu și lung, nu am putea să Uh, facem redresarea. Am fi blocați în această încercare. Așa încât dați-mi voi să spun că mesajul transmis de comisie pe care noi îl susținem întru totul este că la nivelul Europei, în ansamblul uh, său și a zonei euro în mod deosebit, unde începutul situației uh, în ceea ce privește politicile fiscale trebuie să fie în momentul redresării și nu mai târziu de acesta și oricum pentru multe dintre țări o accelerare în 2011. Asta spune Comisia și noi susținem acest punct de vedere. Desigur, unele țări au uh, niște greutăți suplimentare Uh, din punct de vedere al uh, debitelor restante ca parte din PIB, uh, mărimea acestui deficit și acest lucru este notat și de cetățeni, de investitori. Cetățenii își pierd, își erodează încrederea. Toate acestea sunt foarte importante. Însă nu este, după părerea mea, nicio contradicție între a demonstra că suntem în măsură să ne întoarcem la un uh, sistem uh, care a fost baza noastră și ajutarea uh, procesului de redresare. Pentru că încrederea este esențială. Lipsa încrederii a dus la această dramă. Domnul Clutes. Cutaș. Uh, mulțumesc. Uh, recenta stabilizare a zonei euro, așa cum ați spus, și speranțele de uh, redresare a creșterii sunt o sursă de optimism și pentru țările care, se vor, care vor adera la zona euro. După cum știți, deficitul pe care l-ați menționat pentru majoritatea statelor membre va depăși de asemenea, um, se va ajunge și la un nivel de 8%. Totuși, acest lucru vine în contradicție cu necesitatea de a respecta criteriile de la Maastricht. Impactul uh, crizei asupra noilor state membre este parțial și consecința unor uh, răspunsuri diferențiate de politică între zona euro și uh, zona non-euro, din punct de vedere al lichidităților și, creditării, și gestionării creditelor de către băncile mamă. Dat fiind contextul actual, aș vrea să vă întreb care considerați că sunt măsurile uh, suplimentare care ar putea să ajute noile state membre să se alăture zonei uh, euro? Și pentru a face o paralelă cu uh, declarația dumneavoastră și pentru a vă parafraza, care este uh, pilula care ne-ar scoate din uh, această criză? Mulțumesc! Aș spune că intrarea în zona euro este o chestiune care ține de uh, voința strategică, voința politică pe termen lung, o, o voință multipartizană și de asemenea am observat că cei care sunt în uh, zona euro uh, au intrat acolo uh, în baza unui consens multipartizan. Lucru care nu este deloc surprinzător. Uh, de-al Banca Central Europeană uh, de fapt gestionează monedele pentru toate zonele sensibile. Asta este primul comentariu. Al doilea comentariu, sigur, există criteriile și în momentul în care uh, vorbim, uh, se insistă foarte mult asupra îndeplinirii acestor criterii pentru a intra în zona uh, euro. Trebuie să fim uh, uh cât se poate de cooperanți în Consiliul General al Băncii Centrale Europene. Avem în fiecare trimestru uh, contacte și uh, asistență tehnică de toate tipurile în cadrul uh, Uniunii Europene, în cadrul celor 27 de state membre și vom colabora foarte mult. Iar, uh, într-un fel, SRB-ul uh, va intensifica această uh, cooperare pentru identificarea riscului și recomandările în această privință. Sigur, avem responsabilitatea de a uh, menține în uh, ordine uh, zona euro, pentru că aceasta este, reprezintă primul client și primul furnizor al țărilor central și est-europene și trebuie să se țină foarte bine pe picioare. Asta este extrem de important, însă în acest moment dați-mi voi să spun că trebuie să încercăm să favorizăm această funcționare optimă a uh, Uniunii Europene pentru că 25 de țări s-au angajat să intre în zona euro uh, atunci când vor îndeplini criteriile. Ole Schmidt. Da, să sperăm că e vorba de 25, s-ar putea să fie cu unul mai puțin. Nu știu. Încerc să înțeleg uh, consecințele propunerilor uh, făcute de comisie săptămâna trecută și nu cred că este foarte ușor. Poate o să mă lămuriți, domnule Trișe. Uh, sigur, recomandările Consiliului European pentru riscul sistemic nu sunt uh, obligatorii. Recomandările Uh, ce faceți dacă țările cărora le sunt adresate recomandările uh, nu le pun în aplicare? Ce se întâmplă atunci? Nu este periculos atunci, uh, pentru că în felul acesta activitatea autorităților care compun acest Consiliu ar fi îngreunată. Care sunt consecințele? A doua întrebare zona euro a fost ancora în această criză, chiar și pentru țările din afara zonei euro. De aceea Uh, ca președinte uh, ca președinte al uh, Consiliului European de risc sistemic ați putea alege diferiți reprezentanți, dar n-ar fi periculos pentru autoritățile băncii centrale, centrale europene dacă Banca Centrală Europeană nu ar prezida Uh, SRB-ul, nu spun că dumneavoastră personal ar trebui să îl prezidați. Nu, asta este întrebarea. Vă întreb care este autoritatea sau cum se exercită autoritatea Băncii Centrale Europene aici. Uh, a spus că Europa este mai unită după această criză, dar s-ar putea spune că este și mai divizată. Țările din Europa pe de o parte și restul pe cealaltă parte. Oare nu văd de gândit uh, poate că interpretarea criteriilor uh, ar trebui să fie mai flexibilă, așa cum uh, propune Fondul Monetar Internațional. Vă mulțumesc la primul punct, care este foarte important. a spune că în textul, așa cum se prezintă el, este o chestiune de a judeca dacă recomandările SRB-ului vor fi făcute publice sau nu recomandările ele însele sunt supuse aceste analize, dar uh, se uh, hotărăște dacă acestea sunt făcute publice sau nu. Și sper că în felul acesta uh, se rezolvă măcar uh, parțial uh, temerea dumneavoastră. Pentru că a spus că dacă există o recomandare pe baza un anumit concept și aceasta nu este uh, materializată, nu este pusă în aplicare, atunci uh, instituția ar fi într-o situație uh, mai dificilă. Desigur, uh, dacă ducem acest raționament la extremă, uh, atunci să nu mai schimbăm nimic. nu așa? Dacă considerăm că chiar și o recomandare fără a se substitui unei alte autorități, dacă chiar și o recomandare ar fi contraproductivă, atunci unde ajungem? Uh, cred că ați uh, avut un punct de vedere pertinent atunci când ați spus că poate să fie publică, dar ar fi mai eficientă dacă nu ar fi publică. În ceea ce privește președintele și vicepreședintele uh, Consiliului European pentru Riscul Sistemic, uh, lucrurile s-au cristalizat, uh, va fi Consiliul General al Băncii Centrale Europene care își vor spune cuvântul. Nu pot să vă dau un răspuns mai bun decât atâta. Ei vor spune cum doresc. Uh, Banca Centrală Europeană ar putea să încerce să schimbe propunerea. E o propunere care, după părerea mea, vorbind cinstit, este corectă, pentru că avem uh, uh reprezentate cele 27 de state membre în Consiliul General al Băncii Centrale Europene, iar uh, Consiliul de Risc Sistemul sistemic este la nivelul uh, celor 27 de state membre și nu la nivelul zonei euro sau zonei care nu face sau statelor care nu fac parte din uh, zona euro. Cred că Consiliul European va medita asupra acestor aspecte. Și eu o să vă spun că nu cred că am face vreun serviciu Europei uh, și că ar fi bine Euro pentru Europa dacă am schimba criteriile. Oricum, intrarea în zona euro nu este un lucru pe care îl faci pentru a evita o criză sau pentru uh, a uh, preveni vremurile grele sau uh, pentru a avea o umbrelă pe uh, timp uh, nefavorabil. Este cred că ideea că trebuie să se respecte criteriile este bună. Sunt convins de acest lucru. Domnul Nitres. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi face o mare plăcere să vă auzim astăzi. Uh, mi-ați răspuns deja la o întrebare. Credeți că trebuie să rămânem la criteriile de convergen- convergență, din câte am auzit? Nu este vorba doar o voce din noile state membre, pentru că unii se întreabă în legătură cu uh, în legătură cu cât de adecvate sunt aceste criterii, chiar și vechile state membre. membre. Poate. Însă întrebarea mea este următoarea. În statele care vor să se alăture zonei euro, se spune deseori că aceasta este o provocare care este la nivelul statului în sine, că nu există o politică ce să ajute statele să se alăture zonei euro. Pe de altă parte, participarea în zona euro permite dezvoltarea pe timpul de criză. Eu v-aș întreba dacă Comisia Europeană ar uh, lua în considerare crearea unei strategii pe termen lung pentru extinderea zonei euro și ce părere ar avea Banca Centrală Europeană în legătură cu o asemenea sta- strategie. Vă mulțumesc. Eu am negociat uh, tratatul de la Maastricht cu uh, colegii mei, secretarul de stat, inclusiv Horst Köhler, președintele Germaniei, și am avut în vedere zona euro și începerea acestei zone cu șase sau șapte state pentru a avea o anumită masă critică. Atunci exista ideea ca doar două state să înceapă zona euro. În orice caz, trebuia începută zona euro înainte de anul 2000, înainte de 1999. S-a decis acest lucru la Maastricht. Am, am pus bazele zonei euro cu 11 state, lucru care a fost fantastic și dovada că conceptul zonei euro, euro a fost bine văzut de un număr mult mai mare de state decât uh, cele văzute după aceea numărul a crescut la 16 state. Din nou, nu este vorba de un club exclusivist, nu trebuie să fie un club exclusivist. Însă fiecare stat individual a decis să se alăture zonei euro, nu pentru că era vorba de implementarea unei strategii, ci pentru că au considerat că uh, trebuie să împărtășească un destin comun. cred că acest uh, lucru trebuie să continue și 16 state, atunci când am început cu 11, reprezintă o creștere foarte uh, semnificativă. Este vorba de un fenomen uh, istoric. Noi vom continua să ne extindem pe baza unei convergențe uh, necesare. Doamna Giuri? Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vin dintr-o, dintr-un stat din afara zonei euro. Și, din păcate, am fost prima țară care a necesitat ajutorul financiar al Uniunii Europene în uh, urma crizei, datorită politicii economice greșite a acestui stat. Și încă nu am reușit să depășim momentul critic. Băncile nu sunt dispuse să dea credite și nu avem uh, șanse foarte mari de uh, redresare. Avem o anumită experiență în gestionarea acestei crize, pentru că, după cum v-am menționat mai devreme, principiul tratamentelor egale nu a fost uh, aplicat în uh, gestionarea crizei. În octombrie 2009, Banca Națională a Ungariei a cerut o aprobare de la Banca Centrală Europeană și nu a obținut-o. Și în uh, Suedia sau Danemarca acest, uh, această operațiune de swap fusese pre, permisă, ceea ce ne arată că nu există tratamente egale pentru membrii care sunt în interiorul și în afara zonei euro și chiar cei din afară nu sunt uh, tratați în mod egal unii și alții. Eu aș dori să vă întreb în legătură cu acest Consiliu pentru Riscul Sistemic European. Acest uh, ar fi important ca statele din estul Europei să fie văzute în, ca um, un corp Uh, mai mult sau mai puțin uh, individual. Uh, v-aș întreba de asemenea dacă aveți o părere în legătură cu falimentul FS Borrowings. On, you, you have asked a question, the last question was on the ESRB. Ultima întrebare era în legătură cu Consiliul pentru Riscul Sistemului Uh, riscul sistemic și și era o cerere și o întrebare atunci când va fi înființat Consiliul pentru Riscul Sistemic, atunci principiul tratamentului, tratamentelor regale pentru statele membre ar trebui să fie implementat mai bine. Pentru că nu am avut experiențe bune până acum și aș dori să vă cer ca problemele din statele din centrul și estul Europei să fie considerate uh, împreună și uh, avem mai, mai multe instituții de creditare în uh, Ungaria care au dat faliment. În primul rând, atunci când ne angajăm în măsuri neconvenționale în zona euro, ca Banca Centrală a Zonei Euro, care este Eurosistemul, am spus băncilor și sucursalelor lor că trebuie să asigure lichiditățile în Europa Centrală și de Est. Mesajul a fost foarte clar. Și uh, acesta a fost un lucru care nu a fost foarte, poate, prea, poate nu a fost foarte vizibil, dar v-a ajut, a ajutat uh, țara dumneavoastră. Consiliul pentru riscul sistemic, prin definiție, este o instituție și trebuie să facem uh, o judecată în legătură cu riscul la nivelul celor 27 de state membre. Pentru că discutăm aceste împrumuturi în valută străină, este vorba de o problemă care poate să fie examinată la nivelul Consiliului pentru Riscul Sistemic, la nivelul celor 27 de state. Domnul Talar. Mulțumesc, doamna președinte domnule președinte Trișe, îmi face o mare plăcere, plăcere să uh, vă pun o întrebare astăzi. Sunt de acord că uh, vremurile excepționale cer măsuri excepționale. Decizia dumneavoastră în legătură cu uh, susținerea creditelor este salutară. Însă, realitatea este foarte clară. Uh, rata dobânzilor în Europa este uh, la un nivel istoric scăzut. În iunie, zona euro s-a confruntat cu o deflație pentru prima dată. În august, deflația anuală a fost de 0,7%. Băncile dau semnale negative puternice uh, celor care cer credite încrederea este foarte scăzută. Eu cred că păstrarea uh, dobânzilor la un nivel scăzut reprezintă o amenințare majoră. Trebuie să ne gândim la criza uh, din Japonia și la rolul pe care l-au avut aceste dobânzi scăzute acolo. În primul rând, aș dori răspunsul dumneavoastră în legătură cu primejdia acestei spirale a deflației sau a stagflației în Europa. În al doilea rând, știm că lipsa de încredere este un obstacol cheie în calea dezvoltării economice. Trebuie să fim conștienți de faptul că spirala lipsei de încredere avansează și ea. Susțineți ideea ca băncile, de vreme ce au fost salvate cu banii contribuabililor, ar trebui să uh, facă prima mișcare pentru ca împrumuturile să nu mai fie atât de complexe. Și cum le puteți obliga să facă acest lucru? Aveți idei suplimentare în legătură cu uh, schimbarea opiniei băncilor? Vă mulțumesc. <clears throat> First on the, uh... În ce privește fenomenul de deflație, după cum am spus, am putut observa încă de multă vreme că am avut o descreștere a inflației, a existat uh, o situație negativă pentru o perioadă, după aceea am revenit înapoi la pozitiv. Observatorii și participanții la această activitate pe piață au putut constata acest lucru și noi spunem de mult că uh, este un efect care poate fi constatat. Nu a existat o materializare a riscului deflaționist în Europa. Cred că acum acest lucru este limpede și pentru observatori. În ce privește lipsa de încredere, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Încrederea este ceea ce s-a evaporat pe 15 septembrie anul trecut și trebuie să facem tot ce se poate pentru a reinjecta încredere în toate domeniile și în toate procesele de luare a deciziei. Noi încercăm să facem acest lucru făcând două lucruri. Noi suntem îndrăzneți când este necesar și suntem neconvenționali de asemenea când este necesar. Dar trebuie să fie absolut limpede că nu vom accepta niciodată să ne îndepărtăm de obiectivul nostru principal ca pe termen mediu și lung să garantăm o stabilitate a prețurilor. Pentru că ă, în clipa de față spun că inflația este scăzută, se vede și acum, dar va trebui să creăm încredere în ultima întrebare. Uh, pentru 5 minute mai rămân interpreții, nu voi recurge la ajutorul interpreților. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia să ridic această problemă. Uh, două întrebări sunt legate de criteriile de la Maastricht. A fost explicat foarte bine de către dumneavoastră, domnule Trichet, că trebuie să existe un consens uh, politic pe plan național în legătură cu criteriile de la Maastricht, dar totuși se impune o întrebare în legătură cu uh, consistența acestor criterii, care este importantă pentru coeziunea zonei euro. Este o problemă sensibilă. Unii spun că poate criza a modificat puțin mentalitățile în legătură cu consistența criteriilor de la Maastricht. S-ar putea ca unii să spună că ar trebui să avem nevoie de un set de criterii privind contul curent. Și uh, au apărut vulnerabilități noi în legătură cu, cu datoriile fiscale. Uh, dar unii spun că trebuie să modificăm și pachetul de criterii fiscale pentru că majoritatea statelor nu pot să respecte toate cerințele în acest domeniu. Nu întreb neapărat pe cel care în clipa de față este guvernatorul Băncii Centrale Europene, dar ca pe un specialist în acest domeniu, cum ați abordat dumneavoastră această problemă pentru a spori coeziunea în zona euro? Mulțumesc foarte mult, îmi pare rău, dar nu pot aici să separ Uh, cele uh, două fațete. Dați-mi voi să vă spun că noi, în Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, respectăm criteriile și respectăm ceea ce a spus și Comisia și ceea ce, din câte știu, au spus majoritatea statelor implicate. ele se confruntă cu o situație nefirească. Aș fi de acord cu dumneavoastră că trebuie să respectăm criteriile, dar în același timp trebuie să ținem seama și de alte elemente care sunt parte ale unei economii eficiente. În interiorul zonei euro avem stabilitate, după cum știți. În ele există criterii care, spun, în interiorul zonei euro ă, au acest caracter absolut de obligativitate pentru că există sancțiuni dacă nu le aplici. Există indicatori de competitivitate în interiorul zonei euro. Este important pentru buna funcționare a lucrurilor. Sigur că noi pledăm și pentru anumite reforme structurale, pentru că și ele se dovedesc a fi necesare pentru buna funcționare a oricărei economii, dar în mod special în interiorul zonei euro. Vă mulțumesc foarte mult! A fost un fel de tur de forță la care v-am supus. Vă mulțumim foarte mult. Ne reluăm lucrările mâine la ora 9 pentru că eh, doamna comisar Cruz va fi eh, de eh, în față și după aceea Jean-Claude Juncker. Mulțumim și interpreții.